Uh, um, Bună dimineața tuturor. Vă invit să vă ocupați locurile. Doi raportori sunt prezenți. Sper că și domnul Bușoi va ajunge cât de curând. Uh, so very warm welcome to everybody. Bine ați venit la reuniunea comisiei noastre din această dimineață. După cum știți, ne așteaptă o zi plină. Vom dezbate actul pentru piața internă și, după cum știți mulți dintre dumneavoastră, din cauză că această inițiativă politică este extrem de importantă și implică multe comisii, am hotărât să avem trei rapoarte pe această temă, care acoperă fiecare un capitol al subiectului. Sper că vor fi prezenți toți cei trei raportori, doamna Calniete, domnul De Campuș și domnul Bușoi au uh, lucrat împreună pentru că e vorba despre un proiect coordonat și coordonatorii grupurilor politice s-au întâlnit de asemenea cu raportorii pentru a se asigura că obținem un rezultat cât mai bun. I-am uh, invitat și pe ei. Am uh, cerut și altor comisii să trimită reprezentanți în această comisie și mă bucur să salut pe președintele Comisiei pentru Transport din Parlamentul European, domnul Brian Simpson, care este în această dimineață aici și îi voi da ocazia și să fac o scurtă declarație în numele comisiei sale pentru a contribui astfel la activitatea noastră. Înainte de a trece mai departe, câteva formalități. Presupun că ordinea de zi a fost adoptată, nu am menționat acest punct, însă presupun că asta este clar. Apoi, vă amintesc că această reuniune, ca și majoritatea reuniunilor noastre, este transmisă pe internet și vă rog să folosiți de aceea microfoanele. Microfoanele sunt la stânga dumneavoastră, în așa fel încât uh, să fiți și filmați. urez bun venit și celor care urmăresc această reuniune pe internet. Și pentru a încheia cu formalitățile, în dosarele voastre aveți două procese verbale și dacă nu sunt obiecții la conținutul acestor procese verbale până mâine la prânz, sunt considerate adoptate. Doamna Styler a vrut să facă un uh, comentariu. Mulțumesc. M-am uitat la ordinea de zi și mă întreb dacă am rezervat suficient timp pentru voturi, pentru că vorbim despre directiva asupra drepturilor consumatorilor. Mi-e teamă că avem prea puțin timp pentru acest vot după masă. Am avut în vedere acest lucru și cred că raportorul și raportorii din umbră au făcut o treabă foarte bună în ceea ce privește amendamentele de compromis și de aceea cred că putem vota amendamentele în timpul pe care îl avem la dispoziție. Dacă e nevoie, vom continua votul fără interpretare, pentru că astăzi vom lucra șapte ore în total și coordonatorii vor hotărî după șapte ore dacă vor vrea să continue. Cred că pentru voturi putem continua fără interpretare. Sper însă că vom trece prin voturi foarte repede. Important este ca toată lumea să fie punctuală, toți deputații să aibă cardurile de vot și important este de asemenea să fim uh, foarte concentrați în așa fel încât să trecem cât mai repede prin voturi. Vă mulțumesc că îmi dați posibilitatea să fac acest anunț și să amintesc tuturor cât de important este să fie punctuali în această după masă. Îl uh, vom primi și pe comisarul o vom primi pe comisara pentru inovație în această dupămasă și vă rog să fiți punctuali pentru a asculta pentru că ne face onoarea de a veni pentru a se adresa comisiei noastre, se adresa comisiei, mai ales în ceea ce privește achizițiile publice și relația lor cu inovația. Este un subiect care este foarte important pentru această comisie, cu atât mai important cu cât există și o propunere a comisiei pe această temă, sub forma unei cărți verzi care a fost uh, prezentată săptămâna trecută. Vă informez de asemenea că coordonatorii au uh, convenit uh, în privința redactării unui raport din proprie inițiativă asupra acestui uh, subiect și dacă raportul din această masă este adoptat, voi cere permisiunea de a redacta eu însumi acest raport din inițiativă pentru a face progrese în privința acestui domeniu extrem de important. Asta în privința anunțurilor. Ce propun eu este următorul lucru. Să trecem imediat la discuția asupra rapoartelor și voi da cuvântul mai întâi celor trei raportori care să poată să vorbească despre punctele importante din punctul lor de vedere și despre conținutul raportului. Apoi o să îi dau cuvântul în primul rând lui Brian Simpson, o să-l trec uh, primul pe lista vorbitorilor, pentru care, fără îndoială, și alte priorități în calitate de președinte al Comisiei pentru Transport, după care voi da cuvântul raportorilor din umbră pentru oricare dintre cele trei rapoarte și raportorilor din umbră care sunt în vizită. Voi uh, ruga de asemenea raportorii să intervină pentru a verifica cum decurg uh, lucrurile. În orice caz, avem suficient timp pentru discuții și sper să profitați de acest lucru. O rog pe doamna Calniete să deschidă discuțiile din punctul său de vedere în calitate de raportor pentru secțiunea consacrată guvernanței. Doamna Calniete are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, dragi colegi, Vorbim despre raportul asupra guvernanței și parteneriatului în piața unică. Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor și, în principal, raportorilor din umbră care au contribuit cu idei. Am primit contribuții din partea tuturor grupurilor politice. Aș vrea să menționez mai ales sprijinul acordat de către secretariat, de domnul Tabo Cungla și de doamna Teresa de Pinto, consilierul uh, PPE. Am încercat să ținem cont de toate contribuțiile, însă cum nu am avut mult timp la dispoziție și nu putem să depășim o anumită dimensiune, nu am putut incorpora toate propunerile. Sunt sigură însă că vom putea extinde raportul datorită amendamentelor dumneavoastră. Anumite elemente care nu au putut fi incluse în raport sunt incluse în uh, expunerea de motive. Și am intenția să vin cu propriile mele amendamente pe care să le includ în raport. Câteva cuvinte despre structura raportului. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc lui Cristian uh, Bușoi și să-i mulțumesc lui Cureu de Campos pentru cooperarea extraordinară în uh, timpul consultărilor. Cu toții am fost de acord să propunem o structură similară pentru cele trei rapoarte. O primă parte cu privire la interacțiuni, a doua care se cuprinde o evaluare a propunerilor comisiei, un capitol cu privire la parteneriat și inovație și um, uh, considerații referitoare la aceste aspecte și, în sfârșit, prioritățile cheie de acțiune sugerate de fiecare raportor în parte. În ceea ce privește prioritățile, cred că este de dorit ca acestea să fie în număr de cinci maxim 7 în fiecare raport în parte. Câteva cuvinte despre principalele elemente ale raportului cu privire la guvernanță și parteneriat. Suntem de acord cu majoritatea propunerilor Comisiei. Care sunt cele mai importante provocări? În primul rând, un lider și politic mai puternic. Considerăm că este foarte important ca opinia publică să fie mai bine informată în ceea ce privește relansarea pieței uh, interne, pieței unice. Este importantă de asemenea aplicarea strategiei 2020 și relansarea pieței unice. Toate aceste aspecte sunt la fel de importante pentru revitalizarea economiei europene. În acest context, îndemnăm statele membre să se implice în relansarea pieței unice. Președintele Consiliului European ar trebui să poată coordona și superviza lansarea pieței unice. Cerem de asemenea ca fiecare sesiune de primăvară a Consiliului European să fie consacrată evaluării situației pieței unice. Subliniem de asemenea că parlamentele naționale au un rol sporit în adoptarea legislației europene conform tratatului de la Lisabona. Acum câteva cuvinte despre o mai bună aplicare. Propunerea încurajează Comisia să fie mai activă și să-și folosească prerogativele pentru a asigura aplicarea legislației aferente pieței unice îndemnăm Comisia să reziste la orice interferențe politice și să lanseze proceduri de încălcare atunci când nu funcționează mecanismul de rezolvare a litigiilor. Îndeamnă Comisia și statele membre să reducă deficitul de aplicare la 0,5%. Cere de asemenea Comisiei să stabilească un termen de 12 luni în ceea ce privește trimiterea uh, procedurii de încălcare la Curtea de Justiție. În ceea ce privește o mai bună reglementare, Utilizarea regulamentelor în locul directivelor aduce la un cadru reglementar mai clar și a reduce costurile de tranzacție asociate transpunerilor. Cerem statelor membre să vină cu tablouri de corelare pentru toate directivele legate de piața unică și să le pună la dispoziția cetățenilor. În ceea ce privește coordonarea administrativă, informarea și mecanismele de soluționare a problemelor Sugerăm ca Comisia și statele membre să coordoneze și să eficientizeze ghișeele pentru informare și soluționarea problemelor. Încurajăm statele membre să dezvolte puncte ghișee unice în așa fel încât uh, întreprinderile să poată obține ușor informațiile necesare pentru activitățile lor. În concluzie, evaluarea și monitorizarea. E nevoie de evaluare reciprocă, o evaluare între egali pentru a îmbunătăți transpunerea. Suntem pentru o evaluare reciprocă și în alte domenii, inclusiv în ceea ce privește libera circulație a bunurilor. Care este calendarul? Termenul pentru depunerea amendamentelor este 7 februarie. Intenționăm să discutăm despre amendamentele de compromis cu raportorii din umbră și cu toți deputații în cadrul sesiunii la Strasbourg din 14 și 17 februarie și vrem de asemenea să mai ținem o reuniune cu raportorii pe 17 februarie. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Caliente. Acum dăm cuvântul domnului Antonio Correa de Campos pentru a-și prezenta capitolul. Înțeleg că și domnul Bușoi urmează să ni se alăture, va ajunge la timp pentru prezentarea raportului. Domnule de Campos, mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru sprijinul pe care mi l-au acordat la acest raport și celorlalți raportori implicați care au participat la întâlnirile pe care le-am avut. Vreau să-i mulțumesc și doamnei Caniete în mod special. A fost nevoie de foarte mult timp pentru a colecta toate informațiile, pentru a crea amendamentele. Actul referitor la piața unică urmărește crearea unei piețe competitive și în cea de-a doua secțiune există 19 amendamente referitoare la dimensiunea socială a pieței unice. Raportul din 2010 a avut o abordare holistică pentru relansarea și consolidarea pieței unice în diverse sectoare, politici industriale, energetice, transport, infrastructură de transport la nivelul Uniunii Europene. Avem uh, strategia 2020 al cărei obiectiv, um, ca să fim sinceri, nu este suficient de clar și trebuie să avem o piață unică uh, suficient de bine guvernată pentru a promova creșterea și locurile de muncă în Uniune și încrederea cetățenilor și consumatorilor europeni. Eforturile noastre se concentrează pe uh, Uh, construirea acestei piețe, dar n-am luat în considerare suficient preocupările cetățenilor și consumatorilor din această piață unică și asta ar putea să fie o explicație pentru ezitările și pentru această oboseală de care dau dovadă cetățenii față de uh, piața unică, lucru pe care trebuie să încercăm să îl uh, schimbăm, să-l îmbunătățim. Este nevoie de o clauză socială orizontală în toată legislația referitoare la piața unică. Nu e un lucru nou, e vorba de implementarea articolului 9 din Tratatul de la Lisabona și prevederile Cartei Drepturilor Fundamentale, unde se spune că politicile europene trebuie să aibă în centrul lor cetățenii și trebuie ca drepturile acestora să fie respectate în totalitate. Mai târziu va trebui să evaluăm impactul social al legislației referitoare la piața unică, Comisia va trebui de asemenea să introducă un element de siguranță juridică în ceea ce privește serviciile de interes general. În tratat avem acum un nou temei juridic și de aceea există oarecare nesiguranță și actul pentru piața unică nu trebuie să scape din vedere serviciile sociale și dispozițiile referitoare la acestea, precum și uh, achizițiile publice. Acum, în ceea ce privește prioritățile, trebuie să prioritizăm aceste 19 propuneri, trebuie să luăm în considerare 5 tipuri de drepturi sociale, drepturi de bază, libera circulație a lucrătorilor, a bunurilor, politici sociale și drepturile consumatorilor. Trebuie să obținem rezultate practice cât de repede pentru cetățenii europeni și de aceea atunci când stabilim prioritățile pentru fiecare activitate, trebuie să ne asigurăm că se vor obține niște rezultate tangibile care pot fi înțelese de consumatori. Și aceste lucruri trebuie să poată fi implementate foarte repede și trebuie să fie niște măsuri um, durabile. Trebuie să avem o audiere referitoare la uh, con- caracterul concret al acestor măsuri. Uh, trebuie să informăm cetățenii, de asemenea, cu privire la aceste măsuri, e nevoie și de un plan de acțiune care să acopere toate aceste activități pe anul 2011 trebuie să existe două, cinci domenii de aplicare. În primul rând, trebuie să se supravegheze industria bancară din Uniunea Europeană, să se gestioneze mai bine serviciile bancare de bază pentru ca mm, să existe o relansare a creditelor ipotecare. În al doilea rând, trebuie să încurajăm comerțul electronic într-un mod foarte eficient pentru a mm, crește nivelul de încredere al cetățenilor în tranzacțiile online. Trebuie să avem și un plan de acțiune pentru a combate pirateria și contrafacerea, fiindcă acest lucru ajută la libera circulație a produselor și bunurilor pe piața unică în al patrulea rând, este nevoie de o politică de comunicare eficientă pentru piața unică, care să fie bazată pe facilitarea înțelegerii acestei piețe de către consumator și trebuie să existe o clauză orizontală care să permită cuantificarea impactului social, al tangibilității, al viabilității acestei um, strategii. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, am lucrat îndeaproape cu domnul Bușoi, cu doamna Chinieti, cu raportorii din umbră și credem că ne apropiem de un text final pe care îl putem trimite Consiliului, care text să reflecte punctul de vedere al comisiei noastre cu privire la structura acestui act privind uh, piața unică. Doamna Calniete v-a spus deja că avem un consens pe cele trei secțiuni ale textului care vor fi reunite în raportul care va fi trimis Consiliului. În acest raport va fi inclusă și o evaluare generală care va avea titlul uh, refacerea încrederii prin plasarea cetățenilor în centrul pieței unice. Și vom deschid, descrie și prioritățile pe care dorim să le îndeplinim. Mulțumesc foarte mult celor doi raportori. Domnul Bușoi încă nu a venit. Prin urmare, propun ca acum să trecem la un prim schimb de vederi cu membrii comisiei și cu aspeții noștri. Domnul Simpson va vorbi Uh, de uh, anumite aspecte, cele care se referă la partea domnului Bușoi, sunt sigur că îi vor fi transmise de colegi. Domnul Simpson are cuvântul numele Comisiei pentru Transporturi. Domnule președinte, stimați membrii IMCO, vă mulțumesc foarte mult și am să încep prin a vă spune în numele Comisiei pentru Transporturi și Turism că suntem foarte recunoscători pentru abordarea aceasta coordonată pe care ați dat-o raportului pregătită pe baza comunicării Comisiei referitoare la actul pentru piața unică. După cum știți cu toții, comunicarea Comisiei urmărește să stimuleze finalizarea acestei piețe unice, lucru absolut esențial dacă dorim să existe o redresare economică europeană și dacă dorim ca pe viitor să există creștere și o îmbunătățire a competitivității. Acest lucru îmi dă ocazia să subliniez importanța sectorului transportului în toate aceste activități legate de realizarea pieței unice, fiindcă comerțul cu bunuri și libera circulație depinde de transport. De asemenea, vreau să subliniez importanța sectorului transportului ca generator de locuri de muncă pe piața unică fiindcă acesta oferă locuri de muncă nu doar prin simpla furnizare a serviciilor de transport, ci și uh, în sectoarele de construcție a mașinilor pentru transport și a sistemelor de transport. În comisia noastră uh, Întotdeauna spunem că acoperim totul de la o bicicletă, de la o simplă bicicletă până la un TGV, tren de mare viteză, sau de la o uh, căruță până la un Airbus după cum uh, sublinează Comisia în comunicarea sa, transportul este, și aici citez, sistemul nervos al întregii economii. Un sistem de transport unic european interconectat este esențial pentru uh, buna circulare a bunurilor, persoanelor și serviciilor și reprezintă o condiție esențială pentru libertățile pieței unice. Însă, în ceea ce privește sectorul transportului, nu suntem chiar uh, în o piață unică și uh, există niște costuri economice foarte mari generate de nerealizarea acestei piețe unice în domeniul transportului. Am văzut uh, în sectorul aviației care sunt beneficiile unei piețe unice și uh, Același lucru este valabil și pentru transportul rutier și uh, ar duce și la reducerea de costuri pentru transportul de mărfuri. Există, într-adevăr, uh, dificultăți care țin de regimurile individuale de transport, mai ales în ceea ce privește sectorul feroviar, dar asta nu trebuie să ne împiedice să facem eforturi pentru a ne asigura că piața unică acoperă toate sistemele de transport, inclusiv cel feroviar. Deja am văzut care este potențialul care există în ceea ce privește reducerea transportului de mărfuri prin crearea pieței unice. Și dacă se creează un cadru de acțiune omogen pentru sectoarele portoare și transporturile maritime și pe căi navigabile interioare, impactul va fi similar. Acest subiect va fi abordat în viitoarea carte albă a Comisiei privind viitorul transportului, unde se vor propune măsuri pentru înlăturarea obstacolelor care mai rămân între mijloacele de transport și sistemele naționale de transport. Pe lângă această carte albă, comunicarea Comisiei referitoare la actul pentru o piață unică se referă în mod direct la două propuneri concrete concrete în domeniul transportului pe care aș dori ca Parlamentul, um, prin intermediul Comisiei dumneavoastră, să le includă în acest raport. În primul rând se menționează revizuirea uh, orientărilor privind TNT. Comisia mea dorește să sublinieze nevoia ca politica TNT să se îndepărteze din um, structurile peticite care există în prezent la nivelul proiectelor naționale către o adevărată plus valoare unică europeană fiindcă aici reiese adevărata plus valoarea rețelei TNT în care noi credem și care de altfel este consfințită în strategia UE 2020. Aici se subliniază valoarea adăugată a accelerării proiectelor strategice la nivel transfrontalier, care poate fi realizată prin um, înlăturarea blocajelor și construirea rețelelor internodale. Avem exemplul legăturii dintre Perpignan la Barcelona. Colegii din Franța și din Spania știu acest lucru. Există linii feroviare de mare viteză de la Madrid la Barcelona, există linii de mare viteză de la Paris la Perpignan, însă nimic nu leagă Barcelona de Perpignan. Și atunci, totul se reduce la prioritizarea proiectelor care aduc cea mai mare plus valoare și la garantarea existenței unui nivel suficient de finanțare pentru realizarea lor. De aceea, Comitetul meu este gata să sprijine conceptul unei rețele centrale care să constea într proiect prioritar care să respecte principiile acestea. Aceste proiecte trebuie să fie principalele beneficiare ale fondurilor europene și ale investițiilor în sistemele de transport europene și trebuie să fie legate cu alte proiecte de infrastructură europeană care se bucură de finanțare europeană din alte surse. O a doua menționare în actul pieței unice uh, este la drepturile pasagerilor. Acum există pentru toate principalele tipuri de transport în Uniunea Europeană astfel de drepturi ale pasagerilor. Suntem în cea de-a doua fază a legislației privind drepturile pasagerilor și Comisia trebuie să stabilească niște orientări generale strategice pentru anii viitori pentru a vedea cum putem să construim pe realizările deja obținute și care sunt uh, părțile mai puțin bune care trebuie eliminate. Și comisia pe care o reprezint vrea să mm, sublinieze importanța revizuirii uh, drepturilor actuale ale pasagerilor, mai ales în ceea ce privește sectorul transportului aerian. Trebuie să vedem care este situația actuală, să vedem unde trebuie să fie aduse îmbunătățiri sau dacă există niște portițe de scăpare, trebuie să vedem cum le putem închide. Trebuie de asemenea să facilităm libera circulație a persoanelor în cadrul pieței unice. Orice revizuire trebuie să fie urmată acolo unde este cazul de propuneri legislative care să clarifice și să consolideze acele drepturi uh, și care să asigure o aplicare uniformă înlăturând riscul unei concurențe denaturate atât între cât și în interiorul mijloacelor, metodelor de transport. Și atunci uh, protecția ar fi crescută în domeniul uh, transporturilor, a, în domeniul uh, falimentelor și în cazul um, suprataxării serviciilor. Domnule președinte, în încheiere aș dori, în numele comisiei pe care o reprezint, ca comisia dumneavoastră să includă în raportul despre care vorbim alineatele pe care vi le-am trimis în scrisoarea mea, astfel încât împreună să asigurăm că transportul joacă un rol important în realizarea pieței unice, un rol pe care îl considerăm a fi absolut esențial dacă dorim să îndeplinim obiectivele strategiei UE 2020 sau oricărei alte strategii uh, promovate de Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru ocazia de a fi de a mă implica în această activitate și vă mulțumesc pentru timpul pe care mi l-ați alocat în această dimineață de a interveni în numele comisiei mele. Considerăm că acest subiect este extrem de important uh, și dovada este faptul că comisia noastră a trimis președintele pentru a veni la această întâlnire și ca un bun, demo, ca un bun democrat mi-am îndeplinit mandatul care mi-a fost dat de comisie. Mulțumesc foarte mult! Brian, coleg uh, președinte, îți mulțumesc foarte mult pentru această prezentare atât de clară. Aspectele pe care le-ai menționat sunt uh, extrem de importante și se regăsesc în raportul domnului Corea de Campos și poate am să-l invit pe domnia sa să îți răspundă la cele spuse cele spuse de tine sunt primite cu brațele deschise, și în calitate de raportor din umbră. Îți mulțumesc și personal pentru prezența aici, fiindcă asta arată cât de important este actul acesta pentru noi toți atunci când vrem să promovăm politici atât de importante cum este cea pentru transporturi. Și cred că vorbesc în numele tuturor membrilor comisiei când spun că avem o politică de transporturi integrată care face parte din um, ambițiile noastre pentru strategia UE 2020. Contribuția transporturilor nu a fost suficient de uh, subliniată acolo și în raportul comisiei noastre vrem să reflectăm o gamă largă de uh, aspecte referitoare la transport, fiindcă, după cum ai spus și tu, piața unică nu își uh, va atinge potențialul maxim dacă nu avem și un transport competitiv. Prin urmare, sperăm și noi să putem să oferim un um, bun aviz pentru o nouă carte albă referitoare la transport, care se pare că apare în mod regulat și frecvent și sunt sigur că colegii mei vor lua în considerare cele spuse de tine. În ceea ce privește pachetul pentru călătorii, unde așteptăm o propunere, sper că vom avea și acolo o bună cooperare. Acest lucru va fi discutat la nivel de coordonatori. Antonio Corea de Campos, doriți să răspundeți, dat fiindcă raportul dumneavoastră conține ambele clauze care au fost menționate de domnul Simpson și apoi îl invit pe domnul Bușoi, care îi urez și bun venit, să prezinte partea sa de raport, după care continuăm discuțiile. Antonio, însă întâi, dacă dorești să-i răspunzi domnului Simpson. Simpson, it's a pleasure to... Mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere să ne întâlnim cu domnul Simpson uh, în astfel de circunstanțe. Uh, bineînțeles că ați fi putut să trimiteți uh, o notă în scris, dar prezența uh, dumneavoastră ne face să fim mult mai receptivi la aceste propuneri. Sunt într totul de acord cu ceea ce ați spus, mai ales având în vedere țara din care vin, nu pot decât să subliniez importanța rețelelor de transport. În al doilea rând, în ceea ce privește drepturile pasagerilor, Credem, cred că în ultimii 5-10 ani am putut uh, fi martorii unei revoluții în transportul aerian la nivel mondial. Revoluția probabil că nu este finalizată uh, și există abuzuri, deci trebuie să garantăm drepturile pasagerilor într-un mod foarte pragmatic, practic și uh, orientat și înspre um, afaceri. din ce în ce mai mult suntem preocupați de, uh, tax, de mm, taxe excesive și de uh, ajutoare acordate uh, de stat și cred că trebuie să uh, protejăm și drepturile cetățenilor în acest sens. În plus, cu siguranță voi arunca o privire asupra recomandărilor pe care i le-ați trimis lui Malcolm. Nu știu dacă le-ați uh, trimis uh, deja tuturor. Nu au ajuns încă, spune președintele. Uh, așadar, le vom analiza și cu cea mai mare atenție. Mulțumesc, spune președintele. Trecem la cel de-al treilea raportor, domnul Cristian Bușoi. Iar apoi, uh, cine dorește să intervină, poate să se înscrie. Doamna Crața Bild, domnul Kreutzmann, doamna Styler, doamna Vaniu, doamna Kepard. Bănuiesc că, între, presupun între timp că toată lumea dorește să intervină dar întâi uh, domnul Bușoi, cel al treilea raportor. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Piața unică este cu siguranță una dintre cele mai mari realizări ale Uniunii Europene și a fost și un stimulent pentru creșterea economică. În ciuda avantajelor sale evidente, funcționarea acesteia poate fi uh, îmbunătățită. Aceasta trebuie să fie aprofundată pentru a uh, asigura nevoile afacerilor și cetățenilor europeni. Suntem cu toții de acord că piața unică este esențială pentru uh, recuperarea după criză. De aceea cred că relansarea pieței unice trebuie să se uh, axeze pe problemele uh, firmelor în urma uh, crizei. Este un aspect esențial pentru obținerea sprijinului și încrederii întreprinderilor. În plus, trebuie să abordăm uh, problemele cu care se confruntă companiile, având în vedere globalizarea. De aceea trebuie să existe o coordonare între uh, Actul pentru Piața Unică și Strategia Europa 2020. Am identificat în raportul meu patru priorități pentru a îmbunătăți uh, situația companiilor. În primul rând, piața unică trebuie să fie mai favorabilă inovației, trebuie să fie un stimulent pentru o creștere um, creativă și um, durabilă. Cu toții visăm la un Silicon Valley în Europa, dar trebuie să luăm măsuri concrete în acest sens, inclusiv în ceea ce privește uh, drepturile de proprietate intelectuală. Cooperarea pentru brevetul european, uh, de asemenea, uh, poate juca un rol foarte important. În plus, accesul la finanțare pentru inovație este foarte important. Uh, obligațiunile de proiect sunt foarte, ar putea fi o, o variantă în acest sens și trebuie subliniată diferența între obligațiunile de proiect și euroobligațiunile. Uh, ob obligațiunile de proiect sunt menite tocmai să financeze anumite proiecte. Uh, Comisia urmează să facă o propunere în acest sens. În al doilea rând, uh, Uniunea Europeană are nevoie de o piață unică digitală. S-a discutat acest lucru cu Comisia de mai, în mai multe ocazii și s-a ajuns la concluzia că este ceva esențial și util atât pentru companii cât și pentru consumatori. consumatori. O piață unică digitală trebuie să fie și o piață unică pentru uh, conținut digital lucru care nu poate fi uh, îmbunătățit decât prin îmbunătățirea uh, protejării uh, drepturilor de autor pe internet, lupta împotriva contrafacerii și pirateriei. Dacă vrem ca bunurile și serviciile să, să poată circula, trebuie să ne asigurăm că toată lumea se poate bucura de beneficiile de pe urma acestora. În al treilea rând, Piața unică trebuie să fie un mediu prietenos cu afacerile. Relansarea pieței unice trebuie să fie prietenoasă și să uh, stimuleze toate întreprinderile, dar să fie uh, să avantajeze în mod special și IMM-urile, pentru că acestea sunt cel mai important motor al creșterii economice și asigură cel mai mare număr de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Deci creșterea noastră viitoare depinde de îmbunătățirea accesului IMM-urilor la achiziții publice uh, și la um, creștere în general măsuri fiscale ar putea fi adoptate pentru a îmbunătăți uh, domeniul afacerilor, pentru că uh, domeniul fiscal este un obstacol în calea uh, tranzacțiilor transfrontaliere. îmbunătățirea situației, mai ales în ceea ce privește de, obligațiile de, declara, de declarare, ar fi foarte benefic în acest sens. Și nu în ultimul rând, trebuie să ne axăm pe o piață unică a serviciilor. Dezvoltarea acestor, acestei piețe unice a serviciilor și mai ales a serviciilor online um, este uh, în armonie cu um, tendințele actuale. La final aș dori să spun câte ceva despre unele aspecte tehnice. Acestea sunt prioritățile pe care le-am ales, le-am uh, selectat din propunerea, propunerile comisiei. Chiar dacă ar fi minunat să putem uh, implementa cele 50 de propuneri ale comisiei. Alegerea mea a fost să selectez unele și să fac unele adăugiri. Sunt convins că unii dintre colegi poate au identificat alte priorități și au alte uh, dorințe în ceea ce privește propunerile comisiei. Bineînțeles, sunt uh, deschis să discut cu acești colegi astfel încât să ajungem la o poziție uh, puternică. Aș dori să vă mai spun câte ceva și în ceea ce privește pașii următori. Ieri, împreună cu ceilalți doi uh, raportori, am căzut de acord asupra structurii rapoartelor noastre. Voi include prin amendament o nouă secțiune care identifică uh, cinci priorități uh, esențiale față de cele menționate în raport. Trebuie să găsim un consens cu privire la aceste cinci uh, priorități. Le vom discuta cu raportorii din umbră, probabil la, uh, la Strasburg în februarie. De asemenea, trebuie să evităm uh, repetarea în diferitele Um, în cele trei rapoarte, astfel, având în vedere faptul că există domenii care se suprapun. Poate ideea domnului De Campos de a face referiri uh, la celelalte rapoarte în propriile rapoarte ar fi un mod de a um, evita aceste um, repetări. Bineînțeles, vom coopera și ne vom coordona cu celelalte comisii pentru a ne asigura că raportul final este unul foarte bun bun. Vă mulțumesc și mulțumesc celor trei raportori. Așadar, să vedem cine intervine. Vă propun următorul lucru. Ar fi logic dacă dau cuvântul întâi raportorilor din umbră. Îi voi grupa în ordinea în care am auzit uh, prezentările raportorilor. Iar dacă raportorii doresc să intervină după fiecare uh, bloc de intervenții, am să le dau cuvântul. Așadar, structura este după cum urmează. Și sper că nu este prea complicat. Dar raportorii din umbră cu siguranță vor uh, înțelege. Domnul, doamna Lehegard, Deci, întâi, uh, rap raportorii din umbră la uh, raportul doamnei Calniete, Apoi, doamna Tur, domnul Kreutzmann, eu și domnul Trentafilidis. Apoi la companii și creștere este doamna Vaniu, iar eu am un mandat să vorbesc în numele celuilalt uh, raportor din umbră, apoi uh, doamna Gephardt, doamna uh, Corața Bill și doamna Styler. Dacă doresc să intervină, să îmi facă un semn și vom reveni. Bun, așa avem o oarecare structură și putem respecta uh, cele trei rapoarte. Pot uh, să fiu destul de flexibil, dar cam asta este planul deocamdată. Să începem așadar cu comentariile dumneavoastră și, bineînțeles, uh, raportorilor din umbră li se permite să facă referire și la celelalte rapoarte. Începem cu domnul Lehegard la raportul doamnei Calniete. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt raportor uh, din umbră pentru raportul Guvernanță și Parteneriat Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc pentru acest raport foarte bun și cuprinzător pe care grupul meu îl susține pe deplin. Mă bucur să văd că ați inclus majoritatea propunerilor noastre în raport și aș vrea să adaug câteva cuvinte. Unele puncte pot fi uh, îmbunătățite. De exemplu, cred că în introducere putem să transmitem un mesaj mai puternic pentru a spune că e nevoie de o bună aplicare a legislației europene. Cred că mesajul acesta trebuie să fie și mai puternic. De asemenea, putem să dezvoltăm punctul 14 pentru ca raportul să fie și mai bine armonizat cu raportul doamnei Gephardt cu privire la uh, servicii, directiva asupra serviciilor. De asemenea, aș adăuga un element legat de uh, semnăturile electronice și identificarea electronică. Cam asta în privința punctului 14. La punctul 20, când se vorbește despre uh, soluționarea alternativă a conflictelor, a litigiilor, uh, trebuie să vorbim despre comer- comerțul online, pentru că scopul nostru este de a impulsiona comerțul online. Și în ceea ce privește alinatele 24 și 25, care se referă la consolidarea guvernanței și parteneriatului, vreau să subliniez că aceste alinate sunt esențiale pentru că până în prezent Comisia nu prea a reușit să relanseze piața internă și cred că trebuie să facem ceva. Aceste două puncte, 24 și 25, sunt cheie și aș vrea dacă se poate să fie și mai bine puse în uh, evidență. Am discutat de atâtea ori despre aceste lucruri în această comisie. Cred că dacă vrem să se relanseze cu adevărat piața unică, Trebuie să ne adresăm atât Consiliului cât și Comisiei pentru a le îndemna să-și îndeplinească și mai bine misiunea de relansare. Cred că se pot redacta alineate bune pe aceste, aceste teme. Vă mulțumesc! Mulțumesc! doamna Rulă, apoi doamna McClarkin. Domnul Kreutzmann este astăzi aici în calitate raportor pentru avizul Comisiei de Ocupare în ceea ce privește raportul doamnei Calniete. Deci va lua cuvântul și în această calitate. Doamna Ruli, aș vrea să mulțumesc raportorului care a preluat o bună parte dintre propunerile noastre și care a redactat un raport bun, un raport coerent care cuprinde cele mai importante elemente. Ne-a vorbit despre anumite elemente noi în ceea ce privește legislația cu privire la piața internă, în ceea ce privește Solvit. Există un cuvânt Există câteva lucruri pe care vreau să le adaug în ceea ce privește uh, procedura de consultare a Comisiei. Procedura aceasta de consultare a Comisiei trebuie să fie mai transparentă. Participanții la aceste consultări nu știu ce se întâmplă după cu proiectele și răspunsurile lor. Dacă vrem să avem o consultare care să fie într-adevăr constructivă, consultarea aceasta trebuie să fie transparentă. Și atunci când există obiecții, obiecțiile trebuie să fie clare și să se știe exact de unde provin. Mă surprind uneori statisticile pe care le primim. Am studiat îndeaproape acest domeniu și mi-am dat seama că rata participării este atât de mică încât nu se poate vorbi despre o anchetă reprezentativă. Cred așadar că Comisia ar trebui să își facă treaba mai bine, în așa fel încât să fie la înălțimea așteptărilor. În ceea ce privește punctul 48, propunerea 48, Comisia vorbește despre diferite grupuri, despre diferiți actori implicați în consultări și dialoguri, diferitele grupuri cu care vrea să intensifice dialogul. Ceea ce mă surprinde este că aici găsim pe ultimul loc colectivitățile locale, autoritățile locale și regionale. Ar fi traducerea literală din engleză. Vorbesc încă o dată despre punctul 48 al Comisiei. Or, asta nu corespunde deloc tratatului de la Lisabona, care a crescut rolul colectivităților locale, rolul comunelor, municipalităților, regiunilor și voi avea ocazia să abordez punctul și la Comisia pentru Afaceri Regionale, însă am vrut să-l menționez și aici. Cred că autoritățile regionale sunt direct afectate de aplicarea legislației europene și ar trebui să participe la procesul de dialog și consultare. Acestea au fost cele două remarci pe care vreau să le fac. Mulțumesc, doamna McClarkin. Mulțumesc! Salut raportul doamnei Calniete. Cred că ați preluat multe dintre elementele evidențiate în discuții. Aș vrea să menționez câteva aspecte. Salut tablourile de corelare. Sunt importante pentru a asigura aplicarea reglementărilor și pentru a crește transparența aș vrea să fiu prudentă în ceea ce privește folosirea regulamentelor în locul directivelor. Cred că avem nevoie de flexibilitate, având în vedere sistemele juridice complexe din diferitele state membre. Subliniem însă că trebuie să se folosească ghișeele unice pentru soluții și adăugăm uh, referințe la Solvit pentru a contribui la monitorizare, cred că mecanismul de alertă inițiat prin directiva asupra serviciilor este foarte important. Este de asemenea bine să ne concentrăm asupra reducerii deficitului în ceea ce privește transpunerile. Trebuie să creăm condiții egale. Deci toate statele membre trebuie să aplice legislația identificarea obstacolelor în calea transpunerii este importantă pentru a asigura aplicarea uh, globală la nivelul Uniunii Europene. Subliniez faptul că ceea ce ne dorim este o piață internă funcțională. De aceea suntem aici. Este important să stimulăm crearea de locuri de muncă și să stimulăm creșterea economică și uh, amendamentele noastre vizează tocmai aceste obiective. Asta am avut de spus. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă McClarkin. Domnul Repo, raportor din partea grupului uh, socialiștilor și democraților, a venit. Însă îi dau cuvântul mai întâi doamnei Kreutzmann în numele Comisiei pentru Ocupare. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să o felicit pe doamna Caniete pentru acest proiect de raport. A făcut o treabă excelentă. În ceea ce privește traducerea în limba germană a cuvintului guvernanță, Wirtschaftslinkung amintește puțin de comunism și de economia planificată. Or, aici nu prea se vede impactul raportorului nostru, care este liberal nu prea sunt de acord deci, cu traducerea în limba germană a acestui uh, termen. Sunt de acord cu ideea că trebuie reduse costurile transpunerii. Sunt de acord de asemenea cu tablourile de corelare pentru a dispune de o listă detaliată a măsurilor de transpunere. Proiectul de raport vine cu diferite propuneri cu privire la relansare, un nou impuls pentru piața internă. Domnul Barroso și domnul Van Rompuy, din păcate, nu prea au vorbit despre aceste aspecte, ceea ce deplâng. Vorbim despre mai multe etape care ne vor conduce până la Consiliul din primăvară. În numele Comisiei pentru Ocupare, pot numai să spun că o piață unică competitivă poate să fie utilă în acea, în, doar în măsura în care reușește să ajute în mod simțitor cetățenii și IMM-urile. Buna guvernanță este esențială în acest sens, iar obiective, pentru atingerea obiectivelor economice și sociale uh, ale pieței unice. Mai ales libera circulație a uh, lucrătorilor este importantă dar uh, trebuie combătută excluziunea, trebuie asigurată uh, uh, formarea continuă și trebuie asigurată portabilitatea uh, pensiilor. Trebuie să oferim cetățenilor um, informații foarte clare și transparente cu privire la oportunitățile de a-și găsi un loc de muncă în alte state membre. Am participat la prima parte a discuției doamnă Gebhardt. Când este vorba de ghișeu, ghișeele unice și când ne gândim la ceea ce se întâmplă în acest sens, de fapt la ceea ce nu se întâmplă în acest sens, cred că avem de-a face cu un mare handicap și că trebuie să facem mari îmbunătățiri aici. Aceste ghișee trebuie să fie cunoscute, să se știe că ele există. Uh, pentru că uh, dacă nu asigurăm asta, directiva cu privire la servicii va fi fost un fiasco și nu ne dorim asta. Implicarea actorilor economici uh, în decizii mi se pare foarte importantă pentru a crește acceptarea și nivelul de încredere al cetățenilor în piața unică. Și în plus toate discuțiile trebuie să fie mai transparente, nu să se întâmple în spatele ușilor închise la Bruxelles. Coordonarea este foarte importantă și cooperarea în ceea ce privește și aplicarea reglementărilor, pentru că numai prin eforturi comune aplicarea legislației poate să uh, fie de uh, succes. Uh, termenul pentru uh, avizul nostru este pe 14 februarie și sper că dumneavoastră veți prelua recomandările pe care le vom face în uh, raportul dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Transmiteți cele mai bune urări Comisiei pentru Ocupare. Și mulțumim pentru cooperarea asupra acestui proiect. Domnul Repo are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, îmi pare rău că am întârziat astăzi. Mi s-a schimbat programul uh, în ultimul moment. Deși nu am putut asculta discuțiile din această dimineață, aș vrea să spun că raportul doamnei Calniete este un uh, raport foarte bine structurat, un raport care ține cont de toate elementele necesare pentru a îmbunătăți piața unică. Cred că și propunerile comisiei au fost destul de bune. Acum însă, pentru că îmi dați ocazia, voi menționa câteva aspecte importante din punctul meu de vedere. În primul rând, e important să ne concentrăm asupra unei mai bune aplicări a legislației europene la nivel național. Cred că este un aspect important. Cred că aceste tablouri de corelare, tabele de corelare sunt foarte importante și trebuie să pledăm pentru utilizarea lor. Un alt aspect important este calendarul. Statele membre trebuie să se angajeze să respecte un anumit calendar în ceea ce privește transpunerea directivelor europene pe plan național. De asemenea, Trebuie să avem instrumente care funcționează pe deplin. Procedurile de încălcare, de exemplu, trebuie să fie folosite și trebuie să fie principala metodă folosită în cazul în care un stat membru nu aplică legislația europeană. Pe lângă îmbunătățirea aplicării, trebuie să acordăm o atenție sporită calității legislației europene este un punct esențial, pentru că dacă directivele sunt neclare, încetinește și aplicarea legislației europene în statele membre și cetățenii europeni observă aceste lucruri. Iată de ce aș vrea să pun accentul asupra dialogului cu cetățenii și cu societatea în general. Este foarte important, de asemenea, ca activitatea legislativă să fie transparentă. Cetățenii trebuie să poată obține informații cu privire la efectele legislației europene. Iată de ce aș vrea ca Comisia Europeană să facă propuneri mai concrete în privința asigurării unui dialog extins cu cetățenii europeni. Comisia ne-a dat de înțeles că va folosi aceste tabele de corelare, precum și alte structuri. Cred că, sigur, trebuie să susținem aceste măsuri. Cooperarea dintre autorități trebuie de asemenea să fie mai bună și dezvoltarea sistemului IMI este de asemenea foarte importantă. Managementul electronic trebuie folosit mai mult, după cum a menționat domnul Bușoi în uh, proiectul său de raport. Este important, de asemenea, să se asigure aplicarea tehnică și să se elimine obstacolele juridice. În sfârșit, trebuie să avem în vedere în special consumatorii. Suntem în slujba lor. Trebuie să evităm acumularea de rapoarte. Trebuie să rămânem la un nivel concret pentru că nu vrem să uh, creăm poveri suplimentare pentru uh, statele membre. Consumatorii și cetățenii trebuie să fie pe primul plan. Vă mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule Repo, pentru aceste comentarii extrem de utile. Vreau să văd dacă mai este cineva care dorește să intervină. Doamna Corața Bild. Mulțumesc. Foarte scurt aș vrea să o felicit pe Sandra, fiindcă a inclus toate chestiunile pe care le-am discutat în această comisie în raport, și anume uh, economia trebuie să devină centrul agendei politice și trebuie să existe o abordare holitică, să fim mai duri în ceea ce privește implementarea, să reducem deficitul de transpunere propunere și să simplificăm și să accelerăm procedura de infracțiune. În ceea ce privește conducerea politică, asta stă la baza activității noastre. Trebuie să ne ocupăm de activitatea legată de piața unică și Comisia trebuie să se angajeze în relansarea pieței unice. Însă nu văd o solicitare de reducere a reglementării, de dereglementare ne referim la Small Business Act și um, aceasta ar fi una dintre modalitățile de relansare a pieței unice și vreau să le sugerez colegilor să ia și acest lucru în considerare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Gebhardt dorește să intervină la raportul doamnei Caniete domnule președinte. Cred că tocmai acest ultim punct va fi un uh, punct controversat, mai ales cu grupul meu. Dereglementarea în sine nu poate să fie un răspuns, ci o dereglementare uh, concretă, bazată pe priorități. Da, acesta este răspunsul de care avem uh, nevoie. Este doar un răspuns la ultima dumneavoastră observație. Cred că nu ar fi bine să includem uh, ceea ce ați spus în raport. Însă ceea ce mi se pare pozitiv este faptul că încercăm să avem o abordare holistică. În raportul doamnei Calniete, în care este vorba de o mai bună guvernanță, și aici îi dau dreptate domnului Kreutzmann, bineînțeles că nu vrem să introducem uh, uh, din nou uh, comunismul și economia planificată, mai căutăm un cuvânt german pentru ceea ce ne dorim în acest text, dar uh, cu siguranță nu ne dorim o economie planificată. Ați spus că sistemul evaluării reciproce este un sistem minunat care ar trebui să fie introdus uh, peste tot unde este posibil. Eu am un mare semn de întrebare aici. Cred că în unele domenii poate să fie un bun instrument însă mă întreb dacă poate fi utilizat și ar trebui să fie utilizat peste tot. Noi, la Parlamentul European, pe vremea când am discutat uh, directiva cu privire la servicii, ni s-a spus uh, și chiar din partea, fracțiunii, uh, din partea grupului dumneavoastră că ar trebui să eliminăm evaluarea reciprocă din uh, acea directivă și statele membre au insistat să fie introdusă, iar statele membre astăzi uh, se tot plâng uh, ce um, abordare birocratică este asta. Eu cred că în directiva cu privire la servicii nu a fost chiar așa o alegere greșită și recunosc că mi-am schimbat părerea de acum 2-3 ani. Însă cred că trebuie să fim prudenți cu acest instrument pentru că nu putem să îi facem, practic, uh, să-i blocăm pe funcționarii din statele membre prin faptul că tre ei trebuie să evalueze constant rapoarte din alte state membre și nu mai apucă să-și facă treaba. De aceea, cred că ar trebui să uh, punem accentul mai mult pe uh, tabelurile de uh, corespondență, un uh, instrument care mi se pare foarte util. Uh, de aceea am să vă rog ca în raportul dumneavoastră eventual să relativizați această uh, abordare, mai ales că am spus că vrem să comandăm un studiu pentru a evalua mai exact ce presupune și ce aduce această uh, evaluare reciprocă uh, și ce aduc uh, în plus uh, tabelele de corespondență. De aceea cred că nu ar fi bine ca la, în acest stadiu să includem această uh, cerință într-un mod atât de concret uh, cum este făcut acum. Ar fi așadar o rugăminte din partea mea asta. În al doilea rând, și aici îi dau dreptate domnului Kreutzmann, Ceea ce am făcut la Parlament uh, cu directiva cu, privi, uh, cu directiva cu privire la servicii a fost să analizăm și dacă statele membre au transpus și au aplicat această uh, directivă. Și este o catastrofă 22 de state membre au introdus ghișele unice, în 17 state membre merge, ele funcționează cât de cât, dar numai în 9 state membre ele funcționează Uh, așa cum ar trebui. Și asta nu este bine. Iar uh, problema nu este legislația, ci aplicarea ei. Și cred că aici ar trebui să punem accentul mai puternic în raportul doamnei Calniete cu privire la aplicarea statelor membre în statele membre și cu privire la răspunderea statelor membre în domeniul guvernanței. Ar trebui să accentuăm acest aspect ca să fie clar că nu este vorba numai de politică europeană, ci de politică națională și că interacțiunea dintre cele două joacă un rol foarte important. Vă mulțumesc! Uh, Mai dorește cineva să intervină cu privire la raportul doamnei Calniete? Vă rog, doamna Tyler. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnei Calniete. Multe dintre aspecte au legătură cu celelalte, activitatea celorlalți raportori, însă sunt de acord că e vorba despre un subiect absolut esențial. Avem nouă comisari diferiți responsabili și uh, implementarea va fi la cea de-a doua, 10 aniversare a începutului pieței unice. Dacă nu mă înșel, asta înseamnă că cele 50 de acte legislative trebuie implementate până la finele armului următor. Este acest lucru realist? Și asta mm, ă, ne întoarcem la cele spuse de domnul Bușoi. Trebuie să definim prioritățile cheie. Asta este foarte important. Trebuie să facem legătura cu cetățenii, lucru menționat și de colegii mei. Și pentru ca cetățenii europeni să simtă că dețin uh, această piață unică, trebuie să fim foarte atenți, să gestionăm totul foarte bine și să nu facem promisiuni pe care nu le putem ține. Prin urmare, și asta are legătură cu cele spuse de doamna Gebhardt cu privire la partea anterioară a pieței unice, care n-a fost implementată în mod adecvat. Poate ar fi trebuit să se facă o cercetare aici Uh, se vorbește de dereglementare, dar cred că o mai bună reglementare ar fi o, piață, o idee mai bună pentru piața unică. Să vedem cum putem face acest lucru pentru a crea locurile de muncă de care e nevoie în Uniunea Europeană pentru a răspunde nevoilor cetățenilor. Și avem o întrebare pentru doamna Calniete și ceilalți raportori cu privire la cele cinci mai importante acte legislative, după părerea lor. Știu că s-a vorbit aici de transport, că s-a vorbit despre agenda electronică, dar ne putem asigura că agenda digitală și infrastructura digitală de care avem nevoie este inclusă în cele cinci priorități? Vreau să apelez la cei trei raportori uh, să includă agenda digitală printre cele cinci priorități, tocmai din acest motiv. Și în încheiere aș dori să mă refer la faptul că dacă dorim să facem acest lucru, fiindcă am vorbit despre cât de important este, despre aspectele transfrontaliere, despre faptul că există reduceri de buget, dar trebuie să vedem cum putem implica și Consiliul. Uh, ne putem asigura că și pentru președinția rotativă piața unică devine o prioritate, că acest subiect se găsește pe agenda președinției? Știu că într-o anumită măsură este acolo, dar comisia noastră trebuie să exercite presiuni când avem reprezentanții ai președinției să folosim aceste rapoarte pentru a promova agenda noastră, pentru a promova viziunea noastră pentru piața unică. Mulțumesc! Într-adevăr, niște idei foarte utile pentru discuțiile noastre, spune domnul președinte. Am două comentarii și eu, scurte, și um, vreau să o întreb pe doamna Bromte dacă dorește să comenteze după fiecare segment, fiindcă ne-ar interesa foarte mult. Și după asta îi dau cuvântul și doamnei Calniete. Deci două comentarii din partea mea. Vreau să mă refer la intervenția domnului Repo și cred că și alții s-au referit la sistemul de informare al pieței interne. Comisarul a avut o conferință săptămâna trecută și um, se spune că peste 300 de oameni sunt implicați în acest sistem de informare al pieței interne. Și, după părerea mea, putem vorbi aici de un instrument sub uh, sau neexploatat suficient. Aplicarea sau aplicația pieței unice este delegată la nivelul um, autorităților municipale, locale. M-am întâlnit cu autoritățile locale în Suedia când am fost acolo în vizită și exact despre asta am vorbit. Și cred că doamna Calniete reflectă acest lucru în raportul său. Am vrut doar să subliniez și eu. Apoi, în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale, există dificultăți care apar în um, recunoașterea reciprocă în directiva servicii. Există țări care doresc să aibă profesii rezervate sau calificări rezervate. Există, de exemplu, un stat membru care dorește această rezervă la grădinărit. Deci e vorba de chestiuni unde barierele netarifare apar la furnizarea transfrontalieră de servicii. Am citit uh, raportul Comisiei cu privire la evaluarea reciprocă, foarte interesant, și s-a discutat și la conferința de ieri. Eu n-am putut să particip datorită problemelor legate de uh, sistemele de transport și anume avionul de la Birmingham la Brussels a, a fost cu șase ore și jumătate în întârziere și călătoria durează doar o oră, deci e ceva chiar remarcabil. Dar știu că doamna Gebhardt a fost acolo pentru a reprezenta comisia noastră și încă în mod onorabil. Evaluarea reciprocă este un instrument util, dar doamna Calniete ne-a spus că trebuie să fie utilizată acolo unde este cazul și după cum este nevoie. Și asta este terminologia corectă. Trebuie însă să vedem cum putem face acest lucru, cum putem asigura transparența procesului. Deocamdată nu este clar pentru noi și pentru cetățenii în general care sunt criteriile folosite pentru evaluarea reciprocă, fiindcă nu sunt clar publicate. Deci cred că ar trebui să existe un sprijin calificat. Trans- procesul, dacă vrem să-l folosim pe viitor, trebuie să fie mai transparent și uh, criteriile trebuie să fie discutate public și în calitate de Comisie pentru Piața Internă, noi suntem forul adecvat pentru acest gen de discuții. Sunt sigur că vă așteptați să spun așa ceva. Acum, dacă cineva vrea să intervină, vă rog, dacă nu, doamna Bromta va avea cuvântul și poate ne va spune care este perspectiva Comisiei asupra cuvântului german pentru guvernanță, fiindcă avem colegi care s-au referit la asta, am văzut că ați ridicat din sprâncene, sunt sigur că serviciile de traducere ale Comisiei au găsit deja un răspuns la această întrebare. Vă rog. Uh, Thank you, Chair, and, uh, that's... Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, îmi dați uh, o sarcină foarte dificilă să găsesc cuvântul potrivit pentru guvernanță. Din păcate, nu am versiunea în germană cu mine a acestui act pentru piața unică, dar um, mă voi reveni la acest subiect și o să transmit secretariatului cuvântul corect, care trebuie folosit aici. Aș dori să mulțumesc întâi de toate doamnei Calniete pentru raportul domniei sale. Suntem foarte încântați de accentul pe care l-a dat acestui raport și ne mulțumește și faptul că se fac eforturi pentru a indica prioritățile în cadrul celor 50 de acțiuni propuse de comisie, fiindcă asta este provocarea cu care ne confruntăm toți în prezent, și anume prioritizarea programului de lucru și punerea acestuia în aplicare, după cum știți, s-a lansat și o dezbatere care continuă în acest sens și la finele lui februarie, începutul lui martie, vom raporta comisiei care este poziția, care sunt răspunsurile primite. Deocamdată vă pot spune că n-am primit prea multe răspunsuri, dezbaterea însă se intensifică, devine din ce în ce mai puternică și există multe autorități regionale care se declară interesate să aibă întâlniri uh, mese rotunde la nivel regional încurajate și sprijinite de Comitetul Regiunilor. Prin urmare, ne așteptăm să primim multe informații, probabil uh, însă în ultimul moment, la finele lui februarie. Însă suntem siguri că această mișcare pe care am lansat-o pentru a comunica cu autoritățile regionale și locale și cu cetățenii într-o anumită măsură va fi un succes. Pot de asemenea să vă spun că avem un instrument interactiv și anume un chestionar care a fost lansat pe internet și Până acum, uh, majoritatea respondenților sunt cetățeni. Avem 150 de răspunsuri puține, e adevărat, și majoritatea răspunsurilor vin de la cetățeni. Deci, un semnal pozitiv. Acum, dacă îmi dați voie, domnule președinte, câteva aspecte care au fost menționate aici și la care vreau să mă refer. Rolul evaluării reciproce. Sunt de acord cu cele spuse de doamna Gebhardt despre utilizarea evaluării reciproce Comisia, în actul pentru piața unică, a subliniat că acest instrument trebuie utilizat pentru legislație cheie. Deci planul nu este să fie utilizat ca instrument general. Știm și noi care sunt provocările care ar exista în acest caz, problemele, uh, în ceea ce privește claritatea criteriilor, acest instrument trebuie utilizat atunci când uh, acționăm un domeniu unde știm că suprareglementarea se întâmplă la nivel național și uh, dacă există o nou act legislativ care trebuie implementat, trebuie să vedem dacă există suprareglementare la nivel național. Asta însă nu se întâmplă de fiecare dată, deci hotărârea trebuie să fie întemeiată când se folosește sau nu acest instrument. În ceea ce privește tabelele de corespondență, acestea reprezintă o problemă pe care o avem cu statele membre și apreciem sprijinul pe care îl primim din partea Parlamentului atunci când insistăm că statele membre trebuie să uh, furnizeze tabele de corespondență complete care trebuie să fie și făcute publice. De asemenea, legătura dintre Actul pentru Piața Unică și UE 2020 și uh, profilul politic crescut solicitat de doamna Calniete în raportul domniei sale. Suntem de acord și um, acesta va reprezenta o parte importantă a activității de raportare regulate privind strategia UE 2020, care raportare va fi făcută în mod regulat la Consiliul European din primăvară, de exemplu, este uh, momentul potrivit când, unde să discutăm uh, status quo în ceea ce privește piața unică. În ceea ce privește situarea acestui subiect pe agenda președinției, uh, vreau să vă garantez că atât președinția maghiară cât și cea poloneză care urmează și Comisia acordă o mare importanță acestui subiect și um, colaborează cu toate președințiile care vor um, prelua conducerea până la finele lui 2012 pentru a se asigura că acest subiect figurează pe agenda lor. Mulțumesc! Mulțumesc! Săptămâna trecută am avut un ministru maghiar care ne-a promis că acest lucru se întâmplă. Prin urmare, președinția actuală se angajează în mod foarte puternic, lucru foarte bun. Doamna Calniete, doriți să interveniți cu concluziile? Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms es vēlētos pateikties visiem kolēģiem par uh, uh, šī ziņojuma vērtējumu, kā arī par to ieguldījumu, ko jūs ar savām piezīmēm ziņojumam esiet devuši. Se pare că există niște probleme tehnice cu canalele de interpretare. So, Mr. Chairman, I feel a little bit confused. Domnule președinte, sunt uh, puțin uh, am uh, sunt confuză pentru că mi s-a încălcat dreptul de a utiliza limba mea în dezbatere și este dreptul meu. Dar revenind, nu cred că dificultățile administrative sunt o justificare uh, pentru a mă împiedica pe mine să dezbat în comisia din care fac parte în limba mea maternă. Iar faptul că stăpânesc uh, și limbi străine și alte limbi uh, nu justifică acest lucru. Voi încerca cu siguranță, dar sper că data viitoare nu mă voi mai confrunta cu astfel de situație. First of all, I would like to say thank you to all. Uh... În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor celor care au luat uh, cuvântul pentru a dezbate acest raport apreciez toate sugestiile pe care le-ați făcut pentru îmbunătățirea acestui raport. Cuvântul cheie pe care l-am detectat în toate sugestiile a fost de a se aprofunda, de a se consolida piața unică prin implementare, prin um, leadership, prin uh, sublinierea rolului președintelui Comisiei și așa mai departe. Voi încerca acum să discut în detaliu comentariile. Sunt de acord cu domnul Lochegard cu privire la aliniatul 14, uh, pentru că și eu în, în amendamentele mele intenționez să subliniez rolul uh, rețelelor sociale pe internet bazate pe instrumente de participare și cooperare care pot să promoveze piața unică. Același lucru se uh, aplică și pentru portalul uh, Europei. În al doilea rând, ce aș vrea să facem este să recunoaștem rolul rețelei Sol Solvit și să găsim proiecte pilot pentru rezolvarea problemelor. Iar apoi, un alt amendament, împreună cu alți colegi, trebuie să evaluăm propuneri pentru a găsi uh, propuneri pentru um, rezolvarea um, conflictelor și pentru a uh, putea face față evoluțiilor de pe piața unică. În parțial le-am răspuns doamnei Rule și eu cred că procesul de consultare cu actori implicați din Europa este foarte important, precum și rolul autorităților locale uh, în promovarea pieței unice trebuie să fie consolidat în raport. Doamne McClarklin, aș vrea să-i spun că mă bucur că uh, sprijiniți necesitatea uh, tabelelor de corespondență pentru că acest uh, punct va fi unul uh, controversat cu Consiliu. Eu am testat deja terenul în uh, Letonia, țară care se opune acestor tabele. Este drept că mai multe o mai multă reglementare trebuie să fie abordată cu prudență, dar este foarte important să venim cu o astfel de soluție în raportul nostru. Îi mulțumesc doamnei McClarklin și pentru confirmarea sentimentului pe care îl aveam și anume că trebuie să subliniem rolul statelor membre uh, având în vedere faptul că ele sunt obligate să transpună uh, legislația într-un termen foarte clar stabilit. De aceea am menționat în raportul meu reperele respective. Domnul Repo, ultima mea remarcă confirmă ceea ce ați spus și dumneavoastră, și anume că trebuie să ne concentrăm asupra transpunerii uh, de către statele membre a legislației Uniunii Europene. Îi mulțumesc doamnei Kreutzmann, uh, îi mulțumesc domnului uh, Kreutzmann pentru comentariile făcute la, la partea mea din raport. Și mulțumesc pentru faptul că ați uh, sprijinit ideea mai multor regulamente decât uh, directive. Este alegerea mea, dar bineînțeles, este opțiunea mea, dar bineînțeles că uh, este la alegerea comisiei și a celorlalți dacă menținem această propunere în raport. Apoi, aș dori să avem mai multe discuții cu doamna Corața Bild cu privire la dereglementare pentru a înțelege mai bine intenția dumneai ei. Îi mulțumesc doamne Gebhardt. pentru comentariile sale foarte pertinente cu privire la evaluarea reciprocă, care se bazează pe experiența dumneai ei personală dar și pentru faptul că socialiștii sprijină aceste tabele de corespondență, pentru că este foarte important pentru raportul nostru. Da, este important cum uh, aplică și transpun statele membre legislația europeană. În legătură cu întrebările doamnei Styler uh, la, și cu privire la cele cinci priorități, eu deocamdată propun șapte. Dar știu că în total trebuie să ajungem la 5 plus 5 plus 5. De aceea depinde de noi împreună să decidem care vor fi acestea și bineînțeles eu sunt foarte deschisă la propunerile dumneavoastră. După părerea mea, agenda digitală este un aspect foarte important și voi depune amendamente și aici. Pentru Malcolm Harbour, aveți dreptate cu privire la lipsa unui sistem de informații concise cu privire la piața unică. Eu uh, m-am mirat foarte tare când am aflat câte ghișe unice există deja. De aceea ar consider că ar trebui evaluate și incluse într-un sistem mai transparent și mai funcțional. Cam astea ar fi observațiile mele în general. Dacă mi-a scăpat ceva, am să vă rog să vă adresați mie și, le vom, și vom discuta aceste puncte. Sunt foarte recunoscătoare pentru contribuțiile dumneavoastră. Uh, pentru mine este o mare provocare și trebuie să vă spun că acest proces îmi face foarte mare plăcere. Uh, well, <clears throat> thank you very much. Mulțumim, doamnă Calniete. Îmi cer scuze pentru lipsa interpretării în limba dumneavoastră. Trebuie să vă spun că am încercat să obținem interpretare în letonă pentru dumneavoastră și vom face tot ce putem pentru a ne asigura că data viitoare veți putea vorbi limba dumneavoastră maternă. După cum vă spuneam, suntem conștienți de problemă și ne-am dat silința. Așadar, vă mulțumesc. Aș vrea să revenim la uh, întrebările generale, program, programul ce urmează și uh, măsurile ce urmează și la propunerile pentru cum vom continua. Așadar, la, vom face asta la sfârșit, dar până atunci aș vrea să spun că pentru noi în comisie, coordonarea între cele trei rapoarte a fost foarte importantă și cei trei raportori uh, lucrează bine împreună. Și cred că acesta va fi aspectul cel mai important uh, la final. Da, și am mai spus asta, 50 de priorități înseamnă nicio prioritate, de fapt. S-ar putea să alegem priorități diferite și la final să trebuiască să votăm, dar uh, în ciuda acestui fapt, Cred că valoarea adăugată la propunerea Comisiei va fi foarte uh, semnificativă. Aș dori acum să trecem mai departe la contribuții la raportul domnului Corea de Campos. Pe lista de vorbitori, raportorii din umbră prezenți sunt doamna Tun, domnul Kreutzmann, doamna Rula, domnul Centefilitis și și eu. Îmi voi acorda și mie o mică intervenție. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, voi interveni primul, chiar dacă nu este rândul meu, dar trebuie să merg într-o altă reuniune ce are de-a face cu uh, Orientul apropiat și cu ceea ce s-a întâmplat. Dacă îmi permiteți, uh, voi interveni imediat. Îmi cer scuze de la colegi pentru asta. Raportorii uh, din umbră din partea grupului meu, nu sunt pre... ceilalți doi, nu sunt prezenți, de aceea aș dori să fac unele observații generale pentru a prezenta poziția grupului meu. Credem că propunerea Comisiei urmează logica strategiei Lisabona, însă conform declarațiilor uh, oficiale, această strategie nu și-a atins scopurile. Uh, Credem că strategia pentru piața unică trebuie să aibă o viziune, în primul rând, foarte clară, iar apoi să stabilească niște priorități. Și asta și la nivel teoretic, cât și la nivel practic, astfel încât totul să devină transparent și vizibil pentru cetățeni. Piața unică este importantă, are cu siguranță și avantajele ei, dar nu este un model social în sine. Dimensiunea socială trebuie să fie consolidată și să fie stabilită, să fie stabilită ca prioritate Noua piață unică trebuie să fie structurată în așa fel încât să se îmbunătățească echitatea socială. Și asta este și constatarea um, pe care o facem uh, cu privire la raportul domnului de Campos. Putem numai să fim de acord cu ceea ce a prevăzut dumnealui în raportul său într-o societate, chiar și într-o societate în care avem de-a face cu o piață liberă, nu trebuie ca totul să se vândă. Există uh, tot felul de instituții și de uh, bunuri și servicii care nu trebuie să fie supuse uh, forțelor pieței, pentru că asta ar însemna că ele uh, ar fi uh, distruse. de exemplu, dreptul la, la a crea un sindicat și așa mai departe, sunt foarte importante. Credem că relațiile între angajator și lucrător sunt, trebuie subliniate aici. Uh, legiuitorul trebuie să vină cu o nouă mentalitate, să existe o protecție a consumatorului și uh, dimensiunea socială trebuie să fie subliniată. Iar aici, și aici trebuie să găsim un echilibru în ceea ce privește reglementarea privind piața unică. Consolidarea pieței unice trebuie să fie în, um, însoțită de o evaluare a impactului asupra, asupra sectorului afectat serviciile de interes general nu trebuie să cadă sub uh, drepturile cu privire la uh, concurență și cu privire la legislația cu privire, um, cu privire la um, ajutorul de stat spitale bune, apă curată, transport uh, sigur, energie uh, sigură și ecologică sunt puncte esențiale pentru o bună calitate a vieții. Vă mulțumesc, domnule președinte, îmi cer scuze încă o dată, dar va trebui să merg, să plec acum uh, la o altă reuniune unde este vorba despre Egipt. Vă mulțumesc, Chiriacos, pentru contribuția dumneavoastră. Cu siguranță vom avea unele amendamente din partea grupului dumneavoastră și din partea coordonatorilor, um, raportorilor din umbră. Doamna Tun. Am să... Doamna Tun? Am să vă dau cuvântul pentru contribuția noastră. Excuse me. Thank you very much. Um, Mulțumesc. Eu sunt raportor din umbră la cea de-a doua parte, la raportul domnului Corea de Campos. Am avut o reuniune foarte constructivă lunea trecută. Am căzut de acord asupra unor puncte, dar unele au rămas deschise și trebuie să vă spun că atitudinea mea generală este că nu ar trebui să reacționăm la ceea ce a propus Comisia Europeană ci, așa cum uh, ne dă exemplu și doamna Calniete, trebuie să avem o abordare activă, cu propuneri clare și cu o ordine a priorităților. Am și eu o problemă în poloneză cu cuvântul pentru guvernanță. Avem nevoie de o acțiune comună, de un efort comun pentru a putea utiliza în mod adecvat acest cuvânt în limbile noastre. salut faptul că raportorii au uh, căzut de acord asupra aceleiași structuri în cele trei rapoarte. Nu știu exact care va fi uh, propunerea finală a domnului Corea de Campos. Presupun că va avea aceeași formă ca celelalte rapoarte. Propunerea pe care am văzut-o până acum Ehm, mă face să fac unele comentarii în ceea ce privește structura. Nu există o identificare clară a priorităților și nu există o organizare într-o ierarhie a acestor priorități, ceea ce mie mi se pare foarte important. Se enumără inițiativele din actul uh, pentru piața unică, dar nu ne arată în ce direcție ar trebui să ne îndreptăm. Înțeleg că structura se va schimba. Este o structură diferită față de celelalte două rapoarte. În ceea ce privește conținutul, nu sunt uh, sigură că avem nevoie de trei pagini care încep cu intenționează. am căzut de acord asupra faptului că grupurile vor căuta o abordare comună. Avem însă aici o serie de aspecte controversate, unul dintre acestea fiind introducerea unei clauze orizontale sociale. Nu-mi dau seama exact cum s-ar putea implementa asta și cum ar putea fi măsurată și cum ar putea să funcționeze. Deci cred că ar trebui să avem aceast, o abordare uh, care să transcende grupurile. Raportul, uh, cea de-a doua parte, are un uh, capitol 3, care se numește Lacune. Cred că nu ar trebui să ne concentrăm asupra acestora, ci să oferim propuneri clare o parte din raport nu se referă la partea respectivă din propunere. Se referă la, unele se referă la prima parte din um, actul pentru piața unică, um, drepturile de proprietate intelectuală, de exemplu. Apoi, um, sugestiile pe termen scurt, eu cred că ar trebui să le numim priorități cum ar fi contrafacerea și piratarea, care apar și în prima parte. Trebuie să existe cooperare între raportori aici. Ați menționat și um, um, procesul de consultare. Sunt de acord cu doamna Rule că acesta nu funcționează, dar cred că ar trebui să cooperăm mai strâns cu raportorul de pe partea a treia și să nu includem asta în partea a doua a raportului pentru că se poate ajunge la o situație confuză. Deci, în primul rând, priorități uh, într-o ordine ierarhizată. După părerea mea, ar trebui să fie vorba de ocupare, siguranța serviciilor, spectrul radio, dacă avem 5 până la 7 priorități, inițiativă uh, legislativă și acces la servicii bancare, din propunerile comisiei, cardul pentru tineri, iar apoi roaming pentru voce și dată, iar apoi o piață unică pentru servicii poștale. Asta are de-a face și cu comerțul electronic. Mă refer aici la pachete, în general, și domnul Bușoi a făcut referire la asta în raportul său. Așa am avea un raport mai clar și mai coerent cu celelalte două rapoarte. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Tun, domnul Kreutzmann și apoi doamna Râle și doamna Gephardt dorește să intervină. După raportorii din umbră vă voi da cuvântul. Mai dorește cineva să intervină? Domnul Kreutzmann. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului de Campos pentru, a, pentru munca depusă, însă aș dori să fac și unele propuneri de îmbunătățire. În primul rând, în ceea ce privește structura, ar fi bine dacă și acest raport este structurat pe tematici, așa cum este făcut în celelalte um, rapoarte cu privire la piața unică titlurile la expunerea de, motivuri, de motive, drepturile consumatorului, libera circulație, de exemplu, ar putea să fie un model. Apoi, măsurile prioritare ar trebui să fie prezentate mai clar pentru a da Comisiei o orientare foarte clară. Acum, în ceea ce privește conținutul, sunt de acord cu raportorul că uh, finalizarea sau uh, pieței unice în domeniul digital este esențial și care ar aduce uh, avantaje foarte mari cetățenilor europeni. Însă nu avem nevoie de o clauză socială orizontală, a spus și colega mea deja asta, care să meargă dincolo de prevederile actuale. De astăzi, uh, chiar și astăzi, există un impact social, o evaluare a impactului social uh, a, evaluări, a propunerilor comisiei. Iar aceste lucruri sunt prevăzute uh, și în Carta Drepturilor Omului. Um, în ceea ce privește uh, directiva cu privire la detașare, ar trebui să existe o cooperare între statele membre pentru că există unele dificultăți care, sunt, uh, care stau în calea unei aplicări uh, care să meargă ușor. se, uh, ar trebui să există cereri să se elimine drept, uh, serviciile uh, de interes social uh, din prevederile pentru achiziții publice, dar nu cred că este corect, pentru că nu cred că există un impact negativ asupra, drepturi, asupra serviciilor sociale. la, trebuie să existe posibilitatea la licitații să se stabilească unele criterii, uh, unele criterii specifice. Chiar Mario Monti a spus că o reglementare aici nu ar putea să aducă o valoare adăugată, iar șansele pentru a se ajunge la un acord ar fi scăzute. Ar trebui Uh, să se utilizeze numai dreptul care este deja stabilit uh, ca să ne asigurăm că nu există în Europa o cultură a reclamațiilor ca în Statele Unite. Consider că există propuneri uh, foarte bune în această propunere. Introducerea unui pașaport, unui card al lucrătorilor, dar și propunerile făcute în ceea ce privește spectrul. Uh, Doamna Rühle, la ultimele două puncte sunt de acord cu domnul Kreutzmann. Cred că um, cardul um, pentru profesioniști ar uh, fi o foarte bună uh, variantă pentru um, recunoașterea profesională și în ceea ce privește internetul de bandă largă și roaming, Uh, cred că aici ar trebui să accentuăm acest aspect. Mi se pare că propunerile domnului Corea de Campo sunt uh, prea puțin concrete, dar mi se pare corect faptul că se referă la directiva cu privire la detașare. Avem nevoie de o modificare aici. Știți, domnule Kreutzmann, că în Germania am fost afectați de jurisprudența Curții Europene de Justiție în ceea ce privește uh, salariile și directiva cu privire la detașare. Germania nici nu a, a transpus în mod adecvat această directivă. Este o problemă germană, însă este clar că trebuie să ajungem la o revizuire a acestei directive uh, pentru ca ea să fie mai concretă și mai clară. Uh, nu sunt de acord cu dumneavoastră nici în domeniul achizițiilor publice. Există probleme aici uh, cu uh, achizițiile publice responsabile din punct de vedere social. Comisia face o evaluare și salut acest lucru pentru că avem nevoie de o clarificare aici pentru a ști ce este posibil și ce nu este posibil pentru că spre diferență, spre uh, deosebire de criteriile ecologice, se aici nu se pot uh, folosi unele criterii cantitative uh, foarte clare. N-aș vrea să intru în detaliu, dar vreau numai să spun că în loc să vorbim întotdeauna de un cadru, ar trebui să uh, clarificăm dete detaliile. Odată este vorba de problema uh, ajutorului de stat, și apoi este vorba de uh, acordarea de contracte, deci de achizițiile publice. Mi se par două puncte foarte importante. Mai doream să intervin și pentru că mi se par problematice unele puncte ale domnului Corea de Campos. El preia propunerea comisiei în domeniul uh, creditelor ipotecare. Mie mi se pare că propunerea comisiei este prea puțin concretă. Aș dori să vă rog, când vorbim despre asta, când se vorbește despre immediate action, despre o acțiune imediată pe piața uh, creditelor ipotecare, e bine, am să vă rog să fim prudenți aici, pentru că tocmai aceste crize, aceste credite au fost responsabile pentru criză. Dacă am vrea să ajungem la o armonizare aici, ar trebui să vedem cum facem asta fără a uh, crea noi, uh, uh, noi bule ipotecare deci uh, nu trebuie să ne grăbim să ajungem la o armonizare aici. Trebuie să ne gândim, poate, dacă n-ar fi mai bine să îmbunătățim protecția consumatorului și transparența în acest domeniu. Însă acum um, să ne pripim, să armonizăm piața ipotecară, mi se pare problematic. Cred că trebuie să discutăm uh, în foarte mare uh, profunzime acest uh, subiect înainte să-i transmitem comisiei uh, sprijinul nostru, pentru că nu este clar unde vom ajunge. Și încă un punct um, care nu mi se pare suficient menționat, și anume problema climatică, crizei climatice, a schimbărilor climatice. Ar trebui prevăzută acest, prevăzut acest aspect și noi vom depun amendamente în acest sens și în ceea ce privește uh, dezvoltarea durabilă. Mulțumesc. Aș vrea să dau câteva cuvinte în ceea ce în calitatea mea de raportor din umbră. În primul rând, sunt de acord cu unele dintre aspectele menționate de unii vorbitori, mai ales ceea ce au spus domnul Kreutzmann și doamna Rulă. Sunt de acord cu doamna Rulă în ceea ce privește piața predic creditelor ipotecare. Comisia aceasta a lucrat la uh, drepturile consumatorilor și uh, creditele responsabile, însă trebuie să vedem dacă vor exista tranzacții transfrontaliere importante și dacă consumatorii sunt expuși la riscuri considerabile. În orice caz, mie mi se pare că uh, este în interesul nostru să cerem Comisiei să vină cu un raport în ceea ce privește aplicarea directivei cu privire la creditele pentru consumatori. Este important pentru cetățenii eh, europeni. De asemenea, pentru prima dată apar dispoziții în această directivă cu privire la creditarea responsabilă, informații mai bune și cred că există discrepanțe foarte mari în ceea ce privește rata utilizării creditelor pentru a stimula piețele în diferite țări. Deci am putea propune amendamente în această privință. Aș vrea să mă refer și la serviciile de interes general chestiunea directivei cadru este o chestiune care e menționată de 11 ani și aș vrea să pun încă o dată aceeași întrebare celor care sunt pentru această idee. Nu știu foarte bine ce probleme ar rezolva această directivă. După cum am mai spus deja, e ca și cum am uh, vrea să rezolvăm o problemă care nu există. În orice caz se, va revizui, uh, se vor revizui reglementările cu privire la achiziții publice și Comisia se va ocupa de problema consolidării, de problema intențiilor autorităților publice și de parteneriatele public-privat. Mi se pare că această chestiune a directivei cadru rămâne o chestiune confuză și ar trebui să ne concentrăm asupra celor domenii în care putem face progrese politice, pentru că nu cred că statele membre sunt interesate de această directivă cadru oarecum mitică. Însă sunt sigur că și alți colegi vor vrea să intervină. Încă două puncte. Mi se pare că unul dintre aspectele pe care le-a menționat această comisie în discuțiile cu domnul Barnier, chestiune privită care s-au făcut anumite progrese, este că imaginea cetățenilor în privința pieței unice este influențată de faptul că cetățenii mobili uh, pe teritoriul Uniunii Europene descoperă faptul că drepturile lor dreptul la simplitatea circulației, dreptul la a-și muta familia dintr-o țară în alta, dreptul de a deschide un cont bancar, dreptul de a-și înregistra uh, mașina, uh, drepturile legate de pensii, de autorități fiscale, dreptul de a-și da copiii la școală, și dreptul transferului calificărilor educaționale, toate aceste drepturi nu sunt uh, respectate de către statele membru, membre. Poate că ați văzut uh, raportul doamnei, domnului Lamassoure, care a fost uh, avut în vedere și de doamna Reding în comunicarea sa cu privire la cetu, cetățenii din secolul 21 doamna Reding nu a ținut cont de aceste deficiențe și uh, domnul Barnier ne-a promis că va uh, veni cu uh, un document cu privire la problemele din piața unică. Cred că ar trebui să ne referim la aceste aspecte. Cred că este dezamăgitor că nicio altă comisie din acest Parlament nu a hotărât să redacteze un raport cu privire la inițiativa doamnei Reding pierdem astfel o oportunitate pentru că trebuie să rezolvăm frustrările cetățenilor, pentru că altfel de ce ne aflăm aici? Ar trebui să vedem dacă putem face referire la aceste aspecte în raportul nostru. În felul acesta am adăugat un element, numărul 51, la raport. Cred că avem de asemenea ocazia de a vorbi despre recunoașterea reciprocă a propunerilor. În ceea ce privește carduri, uh, cardurile pentru profesioniști și alte aspecte, trebuie să subliniem că cardurile pentru profesioniști valorează tot atât cât valorează informațiile care sunt în spatele acestor carduri. Și aici vorbim despre schimbul de date și este o problemă în ceea ce privește calificările medicale, după cum știți. Aș vrea să fac o referire la acest aspect și aș vrea să ne referim de asemenea la transferul și utilizarea datelor personale. Acestea sunt aspecte foarte importante. Cetățenii au anumite interese care trebuie să fie convergente cu interesele pieței unice. Nu sunt sigur că la ora actuală aceasta este situația. În ceea ce privește serviciile financiare, chestiunea aceasta a serviciilor bancare, a competiției și alte chestiuni sunt priorități, pentru că au un impact asupra tuturor cetățenilor sau asupra aproape tuturor. Și ajung la un element important – Când uh, ne referim la dimensiunea socială și la impactul social, trebuie să ne focalizăm pe crearea de locuri de muncă pe piața unică. Crearea de locuri de muncă este un aspect care nu este menționat foarte puternic. Dacă piața unică nu creează locuri de muncă, nu creează locuri de muncă noi pe termen lung, locuri de muncă durabile, Cred că nu răspundem la preocupările cetățenilor. Și dacă nu se creează locuri de muncă, impactul social va fi foarte negativ. Cred că putem deci să facem legătura între crearea de locuri de muncă care are un impact asupra finan- aspectelor financiare, să facem legătura deci între aceste aspecte evaluările de impact social trebuie să vizeze de asemenea crearea de locuri de muncă. Acesta este echilibrul pe care vrem să îl uh, stimulăm și aștept discuțiile următoare. Mai sunt trei colegi care vor să facă observații legate de acest raport și uh, mă uit și la ceas, avem timp să acoperim toate rapoartele. Doamna Gepard doamna Weiler și domnul Mayer doresc să contribuie și apoi, dacă nimeni nu mai dorește să se exprime asupra acestui raport, îi voi da cuvântul doamnei Bromter pentru a face o sinteză și apoi domnului de campus. Însă mai întâi doamna Gephardt. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu domnului Corea de Campus pentru acest uh, raport foarte bun uh, și fundamental. Cred că mai ales această parte a propunerii Comisiei Europene este acea parte care are nevoie de uh, o abordare aprofundată, pentru că aici este esența, nucleul propunerii uh, Comisiei. Titlul propunerii Barnier este o piață unică competitivă, am uitat titlul, spune doamna Gephardt. dar în sensul cetățenilor, și anume, uh, cetățenii trebuie să fie văzuți ca punctul de pornire pentru această piață unică și de aceea este foarte important să avem această abordare în acest domeniu. Iar domnul Corea de Campus a făcut o muncă fundamentală despre care cred că ar putea fi un răspuns la ceea ce a menționat și doamna Calniete, și anume o componentă comună în cele trei rapoarte în care să fie prevăzute aceste uh, declarații fundamentale făcute de către domnul de campus, și acestea să fie văzute ca o declarație comună în ceea ce privește aplicarea a uh, aspectelor noi din tratatul de la Lisabona, economia de piață socială, faptul că totul trebuie să fie, că, că, faptul că există servicii uh, de interes general și de interes economic general și Carta Drepturilor Fundamentale. Acestea ar trebui să, acestea ar trebui să fie o componente comună uh, în cele trei rapoarte. Ceea ce uh, s-a întâmplat în raportul domnului Corea de Campos uh, a fost faptul că nu s-a introdus ultima parte pentru că nu a fost suficient loc, dar va fi preluat cu siguranță în amendamente pentru a ne asigura că aceste priorități sunt prevăzute uh, pentru că mulți s-au referit uh, la asta, care sunt de fapt prioritățile și în ce direcție ne îndreptăm. Cred că asta oricum se va face. În două puncte, aș dori să îmi exprim dezacordul față de cele spuse de către domnul președinte. Două puncte la care nu sunt de acord cu dumneavoastră, domnule președinte. În primul rând, domnul Corea de Campos a vrut să uh, mențină propunerile doamnei Reding și la reuniunea coordonatorilor am și propus să facem asta. Însă ceilalți coordonatori au refuzat de aceea, domnul Corea de Campos nu a putut să preia aceste propuneri pentru că nu a existat o majoritate în această comisie. De aceea, nu putem să-i facem reproșuri domnului Corea de Campos pentru că nu a făcut asta, ci pentru că el nu a putut să facă asta și a a respectat uh, de, uh, deciziile luate la coordonator, ceea ce mi se pare regretabil, pentru, dar cu siguranță dacă coordonatorii s-ar răzgândi, cu, uh, domnul Corea de Campos ar reformula textul. Dar am putea și să reformulăm textul și să vedem cum votează comisia. Al doilea punct la care trebuie să nu fiu de acord cu dumneavoastră este atunci când spuneți că o reglementare cu privire la serviciile de interes general ar fi ca o soluție care își caută o problemă. Nu este adevărat. Noi nu am spus că vrem o directivă cadru, ci că dorim un cadru juridic. Este ceva complet diferit, pentru că nu am definit încă uh, instrumentul concret, pentru că acesta trebuie să fie discutat în viitor pentru a vedea în ce direcție dorim să ne îndreptăm în viitor și avem nevoie de o um, poziție comună a Parlamentului în acest sens, la care nu am ajuns încă. De aceea nu putem ști încă dacă va fi vorba de o directivă, de un regulament sau orice altceva, ci pur și simplu solicităm un cadru juridic. Apoi, în, în discuția cu privire la directiva privind serviciile, am văzut foarte clar ce controverse am avut când am discutat despre domeniul său de aplicare. Dacă sunt incluse serviciile de sănătate, serviciile sociale, care sunt esențiale pentru cetățenii europeni și dacă acestea sunt servicii comerciale sau nu. Și atunci am spus că nu sunt și am spus-o foarte clar și am spus că avem nevoie de răspunsuri foarte clare cu privire la aceste servicii, pentru că un cetățean care are nevoie de servicii de sănătate, de exemplu, nu este un consumator, este un pacient, iar pacienții au nevoie de uh, prevederi de protecție speciale spre deosebire de consumator. De aceea avem nevoie aici de o altă abordare. Aș dori să-i spun și domnului Kreutzmann că uh, nici cu dumnealui nu sunt uh, de acord uh, cu privire la clauza socială, de exemplu. Um, evaluările de impact, sociale, de impact social nu sunt efectuate de către comisie, doar evaluările de impact economic. Iar noi, social, uh, socialiștii și democrații, suntem de părere că o clauză socială merge dincolo de o simplă evaluare a impactului social, ci trebuie să asigure că efectele sociale uh, asupra drepturilor cetățenilor sunt luate în considerare încă din momentul în care se redactează uh, reglementările, nu numai când uh, ne gândim ce ar putea să însemne această reglementare deja redactată în aplicarea ei, uh, deci ce ar putea să însemne pentru cetățeni când este ea aplicată. Acesta este, aceasta este intenția unei clauze sociale, și anume să ne gândim la redactare, ce înseamnă această reglementare pentru economie, pentru piața unică, să ne gândim ce înseamnă pentru cetățeni, pentru drepturile lor fundamentale, ce înseamnă pentru cetățeni ca în calitatea lor de consumator și ce înseamnă asta pentru cetățeni în calitatea lor de uh, angajați și de lucrători. Este o uh, abordare fundamentală pe care, care a fost inclusă în acest raport și care mi se pare foarte importantă. Acum trebuie să-mi cer scuze și eu pentru că trebuie să mai uh, redactez lista de vot uh, pentru directiva privind protecția consumatorilor. Mai există întrebări din partea colegilor la care trebuie să răspund dar aș mai vrea să-i mai spun o propoziție domnului Bușoi. Vă rog, vă rog să mai rămâneți puțin, domnule Bușoi, pentru că vreau să fac o observație pentru partea dumneavoastră din raport. Dar poate că nu am înțeles eu uh, corect. Asistenții mei îmi vor da răspunsul dumneavoastră, pentru că nu voi putea rămâne. În ceea ce privește inovația, uh, vă dau dreptate, este un punct foarte important și trebuie să ne gândim cum abordăm acest aspect. Întrebarea mea către dumneavoastră este următoarea. Cum doriți să abordați dumneavoastră acest aspect? Pentru că există diferite abordări aici. Știu, de exemplu, că Franța uh, are visul și viziunea unui mare Silicon Valley în, uh, în Franța. Noi în Germania lucrăm uh, la un nivel mai mic, la nivel de cluster, ceea ce mi se pare mult mai util pentru că beneficiază de pe urma acestei abordări, mai ales IMM-urile. Ele sunt baza inovației uh, la noi. Mie nu mi este foarte clar care dintre cele două tendințe le sprijiniți, în ce direcție uh, ați dori să vă îndreptați în acest uh, domeniu. Cred că aici ar trebui să vă referiți uh, mai puternic la uh, dezvoltarea durabilă și să introduceți poate și marile tematici, protecția mediului, schimbările climatice și acestea ar trebui să fie incluse la inovație. Dacă ați putea uh, consolida acest aspect în raportul dumneavoastră, ar fi minunat. Și cu aceasta am încheiat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Câteva puncte care mi erau adresate. În introducere am spus că Comunicarea doamnei Reding conține atât de multe elemente încât e nevoie de un alt raport, însă nu sunt motive pentru care nu am putea face referire la această comunicare. În ceea ce privește directiva cadru, despre asta a vorbit domnul de Campos și vom continua să dezbatem acest punct. Aștept definiția problemei pe care intenționăm să o rezolvăm și o să mă asigur că domnul Bușoi va ține cont de întrebarea dumneavoastră care mă interesează și pe mine. Doamna Weiler, doamna Weiler are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În urma acestei dezbateri și în urma contribuțiilor colegilor din celelalte grupuri, aș dori să fac unele observații pentru a completa ceea ce a spus doamna Gebhardt domnului Kreutzmann, care nu a urmărit și nu a prins toată dezbaterea cu privire la uh, directiva privind serviciile, e bine, pot să îi uh, sugerez să citească directiva pentru serviciile de interes general. Nu am avut, uh, n-a fost o situație ușoară cu această directivă. Și nu vrem să utilizăm aici uh, și să extindem uh, dreptul de achiziție la nivel uh, european. Din potrivă, vrem să consolidăm aspectul social, așa cum o face și comisarul când se gândește dacă n-ar vrea să includă în mod obligatoriu criterii sociale în aceste în criteriile pentru achiziții. Și am fost abordată de cetățeni, de primari, um, pentru a care mă întrebau dacă vrem într-adevăr să facem asta în Europa, dar trebuie să existe o, con- o concretizare a ceea ce se poate face aici. Nici uh, socialiștii nu doresc ca acest uh, drept, uh, că dreptul de achiziții publice să fie utilizat în exces aici. Apoi, când spuneți că prin evaluările de impact, uh, aspectul social este deja acoperit. Uh, trebuie să vă spun că acum câteva săptămâni s-a uh, votat avizul meu cu privire la evaluări de impact și comisia aceasta a votat pentru ca uh, impactul social să fie mai puternic luat în considerare în evaluările de impact decât până acum. Asta înseamnă că până acum nu este luat în considerare în mod suficient și că prin acest aviz am solicitat comisiei să o facă în mai mare profunzime decât până acum. La ultimul, ultimul punct, cardurile uh, de uh, profesioni, pentru profesioniști Aici sunt uh, foarte curioasă să văd cum uh, va fi formulată reglementarea, pentru că până nu o vedem scrisă, nici nu vom ști ce ar putea să ne aducă ea. Am uh, urmărit și dezbaterea cu privire la cardurile de mobilitate pentru tineri. A fost o propunere care a fost primită cu foarte mare entuziasm și pot numai să constat că la ora actuală Uh, mulți tineri care părăsesc școala sau universitățile nu au nici cea mai vagă idee ce exist ce sunt aceste carduri. Ele au fost create pentru tineri pentru a le da posibilitatea de a aduna puncte suplimentare pentru o uh, viitoare angajare. Dar nu ajută la nimic dacă uh, uh, um, angajatorii nu iau în considerare aceste uh, carduri, pentru că ele nu ajută la nimic dacă angajatorul nu recunoaște certificatele și diplomele prevăzute pe acest card. De aceea, mi s-ar părea foarte interesant să aud ce s-a, din partea comisiei ce s-a întâmplat cu aceste carduri și evaluarea um, rezultatelor în acest sens, înainte să uh, elaborăm acest card pentru profesioniști Uh, pentru a ști ce n-a mers bine la acest card. Pentru că, practic, tinerii își fac uh, foarte mari speranțe de pe urma acestui card pentru profesioniști. Iar cardul pentru mobilitatea tinerilor uh, este destul de vechi, de 7-8 ani. Ar trebui așadar să știm care au fost rezultatele și ce n-a mers bine. Numai dacă știm asta, putem să tragem concluziile corecte. <laughs> Good, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, sunt uh, puncte întemeiate și raportorul poate de asemenea să comenteze. Propunerea 34 se referă la aceste aspecte. Domnul Maier, pentru o contribuție finală și vă rog pe scurt pentru că vrem să avem suficient timp. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Avem două rapoarte care se suprapun. Și mă întreb dacă n-ar fi timpul să ne gândim la cadrul juridic care a fost menționat și să ne gândim la o piață unică a cetățenilor noștri. Și la asta nu mă refer la reglementări și la prevederi individuale care sunt uh, în sensul cetățenilor europeni, ci mă refer la faptul că cetățenii noștri trebuie să aibă posibilitate să vadă ce înseamnă piața unică pentru ei. Noi știm numai să preluăm câte, o sub, câte un subiect, câte o tematică cât o mică reglementare pe care o adoptăm noi uh, cu privire la piața unică într-una din, dintre cele uh, foarte multe comisii ale acestui Parlament. Nu știm ce se întâmplă în celelalte comisii. Nici măcar noi nu știm ce se întâmplă în celelalte comisii. De unde să știe cetățenii europeni cum funcționează piața unică? Este o întrebare foarte simplă. Din 1957 am stabilit obiectivul pieței unice. Pe vremea respectivă se menționau taxele vamale, existau în continuare taxe vamale uh, și frontiere. Unele după altele au fost eliminate, dar de 20 de ani avem o definiție care este încă valabilă, și anume libertățile pe care dorim să le dăm uh, cetățenilor noștri. Libera circulație a persoanelor, a mărfurilor, a serviciilor și a capitalurilor. Și este de la sine înțeles că orice reglementare în aceste patru domenii trebuie să fie cât mai socială, cât mai prietenoasă pentru cetățeni, pentru că noi nu facem legi pentru state și pentru parlament, noi le facem pentru piața unică, pentru cetățeni. Iar orice măsură care nu ar fi adecvată din punct de vedere social și punct, din punct de vedere al cetățenilor, nu ar trebui să fie adoptată. Când avem um, astfel de rapoarte, nu ar trebui să ne gândim la o structurare generală, uh, la un cadru care să fie inteligibil, chiar și pentru noi. Că eu sunt convins, dacă vine cineva la noastră și vă spune explicați-mi și mie piața unică, fiecare își va explica propria sa uh, feliuță și nu întreaga piață unică. Și de aceea mă întreb când tragem linia uh, facem bine ceea ce facem dacă nu putem să stabilim o structură uh, pe libertăți, de exemplu, pentru a putea să explicăm foarte clar despre ce este vorba. La asta mi se pare că sunt foarte bune aceste rapoarte, pentru că stabilesc acest cadru uh, fundamental. Când vorbim despre libera circulație a persoanelor, de asta țin și aspecte ce țin de sănătate. Dacă pot să mă deplasez liber în toată piața unică, trebuie să știu ce pot să fac dacă am o problemă de sănătate. Când mă refer la libera circulație a mărfurilor, bineînțeles că mă refer și la comerțul, electronic și la o bună protecție a consumatorului. Când vorbesc despre libera circulație a serviciilor, Trebuie să includ ceea ce facem noi aici, cu, dar și ceea ce se întâmplă în celelalte comisii pentru a putea utiliza aceste servicii. Avem directiva pentru servicii, noi suntem competenți pentru aceasta, dar avem și directiva cu privire la transport, de care nu ne ocupăm noi, dar despre care trebuie să știm totuși ceva. Același lucru uh, este valabil pentru libera circulație a capitalului, pentru uh, protecția consumatorului, de exemplu dar ce se întâmplă în Comisia uh, Econ. Și aici se discută aspecte esențiale pentru uh, cetățenii europeni, dar despre care noi nu știm nimic și spunem că suntem Comisia pentru Piața Unică. Trebuie să reușim să exprimăm și să explicăm piața unică după o structură cât se poate declară, iar rapoartele, cum, este, cum sunt cele de astăzi, sunt o foarte bună ocazie pentru asta. De fapt, ceea ce vreau să subliniez uh, a fost această idee a pieței unice ca reglementare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! E o idee foarte interesantă și, evident, puteți să faceți și o propunere pe această idee, dacă doriți, fiindcă, într-adevăr, e o idee foarte ambițioasă și probabil se potrivește mai bine în raportul doamnei Calniete. Acum am să o rog pe doamna Bromta să facă poate câteva comentarii și apoi Mă întorc la domnul Corea de Campos, după care la domnul Bușoiu. Ne mai rămâne o oră, deci cred că va fi suficient timp, doamna Bromta. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru aceste discuții și informațiile referitoare la aceste părți actului pentru piața internă, care, așa cum a spus doamna Gebhardt, este foarte important pentru comisie, fiindcă E vorba de reorientarea politicilor noastre pentru piața internă și suntem foarte atenți la feedback-ul pe care îl primim cu privire la această parte a actului. Și acum, ca să răspund la câteva dintre întrebările care au pus puse de doamna Hule, de exemplu, cu privire la creditarea și împrumutarea responsabilă. Așa cum a spus și domnul președinte, uh, vom vedea care sunt metodele de protecție a consumatorilor. Deci, această acțiune nu va fi axată pe ce se sugerează în prezent în textul acțiunii, ci mai degrabă se va axa pe activități de prevenire a problemelor pentru împrumutător și de împiedicare a apariției marilor probleme în acest domeniu al pieței serviciilor financiare, tocmai pentru a împiedica producerea unor crize, cum sunt cele din Statele Unite. Acesta va fi, deci, centrul propunerii care va veni anul acesta din partea Comisiei. Deci e un document important și va apărea împreună cu propunerea referitoare la serviciile bancare de bază, ambele foarte importante în um, ceea ce privește serviciile pentru consumator și protecția acestora. În ceea ce privește achizițiile, vreau să subliniez și aici faptul că uh, facem o revizuire foarte detaliată a legislației referitoare la achiziții, lucru care ne va ajuta să vedem și care este situația serviciilor de interes economic general. Cât de relevante sunt ele pentru partea privată și aceasta este, deci, un subiect care va veni în discuție, acest uh, subiect al serviciilor de interes general. Rezultatul va fi prezentat de comisie până la finele anului. Deci acționăm și aici. Înțeleg că avem și discuții aici în cadrul general al acestui subiect al serviciilor de interes general, dar vreau să vă spun că avem, acționăm și acolo. Uh, comisia nu este în expectativă sau nu există o lipsă de acțiune. Sigur, însă ne interesează și discuția din intermediul comisiei dumneavoastră pentru a ști cum va fi evaluată această acțiune a comisiei și dacă se așteaptă mai multe de la comisie. În ceea ce privește impactul social, într-adevăr, o chestiune foarte dificilă cu privire la așa numita clauză socială. Vreau să subliniez doar că, la nivelul Comisiei, facem mari eforturi pentru a face o evaluare adecvată a impactului social Poate că nu putem spune deja că avem niște rezultate foarte bune, dar ce vă pot garanta este că în interiorul comisiei se fac eforturi mari, există acest consiliu de evaluare unde subiectul este analizat foarte detaliat pe baza unor principii, pe baza unor orientări foarte ferme. În această evaluare a impactului uh, studiem și efectul la nivelul um, locurilor de muncă, angajării forței de muncă și apreciem această discuție care a fost lansată. Însă, nu trebuie să uitați că lucrurile vor fi îmbunătățite pe viitor și Comisia se angajează să facă un um, studiu de evaluare a impactului foarte uh, doc, bine documentat. Asta am vrut să subliniez, domnule președinte. La propunerea 41 spuneți că până în februarie 2011 Comisia va propune o directivă pentru crearea unei piețe unice pentru credite ipotecare uh, Uh, cu uh, garantarea unui nivel înalt de protecție a consumatorului. Dar pentru mine asta înseamnă că doriți liberalizarea pieței ipotecare. Este diferit de uh, o directivă cu privire la protecția, protecția consumatorului în acest domeniu. Yes, so, as I said... După cum am încercat să spun în intervenția mea anterioară, când vorbim despre uh, integrare, nu acesta va fi punctul central al legislației de publicat, ci accentul se va pune pe protecția consumatorului. Mulțumesc și acum o să dau cuvântul raportorului, Antonio, pentru niște concluzii. Ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru gama largă de sugestii pe care le-au făcut în această discuție și de asemenea vreau să mulțumesc pentru criticile care au fost aduse raportului. Domnul Barnier, dacă vă amintiți, când discutam uh, documentul său de activitate, ne-a spus că este o activitate care poate să implice 12 comisari și să îi țină ocupați. Deci e o, o suprafață, un subiect foarte larg, transdisciplinar, care implică multe comisii, mulți comisari, evident, și acest lucru va fi valabil până la finele acestei activități. Trebuie să înțelegem că întotdeauna vom întâlni și critici cu privire la perspectivele alese. Vor fi voci care vor spune că avem o abordare prea vagă, alții vor cere ca fiecare din cele 50 de puncte să fie abordate în detaliu, alții nu vor vrea atâtea detalii și așa mai departe. Situația aceasta este una pe care trebuie să o acceptăm, având în vedere că așa multe domenii de activitate sunt uh, acoperite aici. Mulțumesc foarte mult pentru comentarii și pentru modul în care ați um, analizat critic structura raportului meu și fără îndoială uh, voi lua în considerare cele spuse de dumneavoastră. Cred că acum trebuie să avem o abordare structurală similară pentru toate rapoartele voi încerca să am o secțiune separată pentru principii comune și valori și apoi o altă secțiune uh, care să ajute la refacerea încrederii consumatorilor prin plasarea accentului pe cetățean. Lucru care de altfel se regăsește și în propunerea comisiei. colegii, împreună cu colega Tun, cred că um, am făcut un lucru bun, sunt de acord cu comentariile pe care le-a făcut și îi mulțumesc. Cam atât uh, în ceea ce privește subiectele cu care sunt de acord. Apoi, există oameni care cred că nu există suficiente informații sau din motive ideologice, există și domenii unde nu avem aceeași părere. Colega Tun m-a uh, criticat fiindcă nu am identificat clar prioritățile, dar există cinci puncte prioritare. Strategia pe termen scurt este una dintre ele și acolo am stabilit prioritățile în ordine, cu puncte în raport. Deci le puteți vedea foarte clar. Prima prioritate este într-adevăr cu o sferă de acoperire mai largă, generică, dar restul sunt specifice. Comerțul electronic, lupta împotriva contrafacerii și pirateriei, politică de comunicare eficientă și un sistem pentru evaluarea implementării clauzei sociale. Acestea sunt prioritățile. Nu putem spune că nu sunt clar determinate. De asemenea, colega Thun a spus că clauza socială orizontală este dificil de implementat, dar asta ne cere legislația europeană și se găsește și la punctul 19 din comunicarea Comisiei. Nu avem cum evita acest lucru. Tot ce putem face este să facem sugestii cu privire la modul în care poate fi evaluat. Și dacă vă uitați la cea de-a cincea propunere de prioritate, eh, sub titlul pe termen scurt, am vorbit de niște repere clare pentru evaluarea clauzei sociale. Deci și asta găsiți în raportul meu. Și mă bucur că și Comisia ne-a spus ce face în acest domeniu foarte aproape de ceea ce propun eu. Deci, e clar că se poate și se regăsește pe lista noastră de priorități. Inițial, am încercat să comentăm cele 19 puncte din propunerea comisiei, individual, fiecare. Am încercat să abordăm critic, constructiv aceste 19 puncte, pe când eu, asta a fost inițial, pe când eu am încercat să dau o abordare diferită, holistică. Există partea referitoare la principii și valori, există partea referitoare la decalaje, Știm că există și o limită a acestui document, 16.000 de caractere cu spații incluse. Și totuși vom încerca să luăm în considerare toate propunerile și sugestiile făcute. Îi mulțumesc colegei Tun pentru propuneri și pentru critici. În ceea ce privește cele spuse de domnul Kreutzmann, Cred că deja am răspuns în ceea ce privește prioritățile, energia, agenda digitală. Cred că astea le-am acoperit deja. Mă bucur că sunteți de acord cu menționarea acțiunilor colective. Un punct care se regăsește și în propunerea Comisiei fie că suntem de acord sau nu, e un lucru de care trebuie să ne ocupăm. Doamna Hole a vorbit despre probleme, lacune care există în raport și sper că cu ajutorul domniei sale voi reuși să rezolv acele probleme. Apoi, cineva aici a vorbit despre faptul că ar trebui ca documentul să fie mai detaliat, mai ales atunci când se vorbește de comunicare în bandă largă și roaming. În ceea ce privește creditele și creditele ipotecare, acestea au trezit un viu interes și s-au făcut niște comentarii interesante și, per ansamblu, uh, din aceste comentarii reiese că, pe de o parte, va fi dificil să se armonizeze legislația uh, din diferite țări pe aceste credite ipotecare, dar ceva trebuie făcut, pentru că nu putem să o ducem la nesfârșit cu această situație în care o piață uh, vulnerabilă cauzează așa mari probleme pe toate piețele așa cum s-a întâmplat în ultimul timp. Deci suntem de acord că ceva trebuie făcut aici. Dar, sigur, asta este responsabilitatea altor comisii, deci aici nu sunt foarte multe de făcut la nivelul comisiei noastre. Nu avem o trimitere directă, concretă la schimbările climatice, cu asta sunt de acord și așa ceva trebuie menționat în raport. În ceea ce privește intervenția lui Malcolm, am vorbit deja despre credite și credite ipotecare, serviciile de interes general și pe acestea cred că le-am uh, abordat. Malcolm a spus că în ultimii 12 ani mergeam pe bășbuite fără a lua o decizie adecvată în ceea ce privește cadrul juridic. E adevărat. Se pare că asta a fost o temere a noastră. Fiecare stat membru și-a ales propria cale și din când în când uh, Curtea de Conturi sau instanțele europene încercau să uh, emită hotărâri sau să ia decizii care nu erau întotdeauna plăcute pentru cei implicați. Și de aceea cred că este important să clarificăm și aceste chestiuni. În ceea ce privește percepția la nivelul cetățenilor a pieței interne, am reținut cele spuse de dumneavoastră, Malcolm. În lista mea de priorități, de altfel, vorbesc despre crearea unei modalități de a comunica sensul acestei piețe interne la nivelul cetățenilor. Deci se găsește și asta în raportul meu. Și în încheiere, Mă refer la un alt punct uh, ridicat de Malcolm, care a spus că raportul trebuie să uh, să pună un mai mare accent pe crearea de locuri de muncă. E o critică obiectivă pe care sunt dispus să o accept în întregime. Evident, am menționat mobilitatea forței de muncă ca un factor important, dar sunt de acord și cu cele spuse de Malcolm. Trebuie să punem accentul pe prevenirea, pe reducerea șomajului. Deci îți mulțumesc, Malcolm, și le mulțumesc tuturor celor care au intervenit cu comentarii pe marginea raportului. Am să încerc să le preiau pe toate. Doamna Weiler și doamna Gepler s-au referit la aspecte pe care cred că le-am abordat deja în comentariile mele, acele certificate de muncă și aș vrea să-i mulțumesc și domnului Maier pentru comentarii. Domnul Maier a spus exact despre ce este vorba. Avem nevoie de un cadru juridic adecvat sau trebuie să îl consolidăm pe cel pe care îl avem sau dacă nu-l avem să-l creăm. Și a spus că asta îi va ajuta pe cetățeni să înțeleagă mai bine ce înseamnă piața internă și cum funcționează ea. A spus că acum 20 uh, de ani am început să vorbim despre libertatea de mișcare, libera circulație a bunurilor, serviciilor, oamenilor. Asta este un lucru la care lucrăm în continuare și sunt de acord că trebuie făcute eforturi suplimentare aici. De altfel, aștept cu nerăbdare amendamentele domniei sale și ale celorlalți colegi. Au fost făcute din partea Comisiei câteva comentarii importante referitoare la credite, credite ipotecare și servicii de interes generale, preau și pe acestea. Mulțumesc foarte mult pentru comentarii și pentru deschidere și acum trecem la ultimul, dar nu cel mai important raport al domnului Bușoi, Aș vrea să vă rog să vă limitați la schimbul de vederi 30 de minute ca să avem și 10 minute pentru concluzii. Avem uh, uh, doamna Vanieu, doamna Rule, care a acoperit de altfel toate cele trei rapoarte astăzi, domnul Közișner pentru ECR. Mai vrea cineva să uh, intervină? pe acest raport. Dacă nu, închidem aici, doamna Corața Bildiată, închidem acum lista vorbitorilor, fiindcă vrem să avem suficient timp și pentru concluzii. Și doamna Bromter din partea comisiei, sigur, va comenta. Vă rog dacă puteți avea intervenții concise pentru a nu grăbi lucrurile la final. Doamna Varniu, dacă dorește să înceapă discuțiile ca raportor din umbră. Euh, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să îi mulțumesc domnului buoi pentru că am lucrat foarte bine împreună în cadrul reuniunilor. Aș vrea să menționez prioritățile la care mă gândesc eu și care sunt valabile și pentru cealaltă două rapoarte. Domnule Bușoi, aș vrea să vă felicit pentru acest raport clar. E un raport care are o structură clară, părți bine delimitate, priorități foarte clare. Chiar dacă putem să mai discutăm despre asta, eu nu aș fi uh, adoptat acea structură pentru că partea a treia și partea a patra piața pentru întreprinderi și pentru servicii. Aceste două părți mi se par cele mai importante din raport. Sigur că piața inovației este de asemenea fundamentală și uh, piața digitală de asemenea. Reiau structura dumneavoastră. Ceea ce mi se pare mie important și voi depune amendamente în acest sens în numele grupului, Ceea ce mi se pare important în ceea ce privește piața inovației este să precizăm importanța achizițiilor publice la 6 și 7 să precizăm importanța achizițiilor publice și criteriile pe care vrem să le respecte. Criterii sociale, care sunt foarte importante pentru întreprinderile mici și mijlocii, care trebuie protejate, protejate atunci când participă la uh, achiziții publice. Adesea acestea sunt subcontractanți și este important pentru ambele părți uh, ale unei achiziții publice. Este important să se precizeze de asemenea care sunt criteriile de mediu, pentru că luptăm împotriva schimbărilor climatice și este important ca întreprinderile mici și mijlocii să aibă acces la achizițiile publice cu criterii precise care să le permită să depună oferte beneficiind de siguranță juridică. Și mai este un element care nu e menționat la acest capitol și care e important, și anume referirea la investițiile în infrastructurile de transport și energie, mai ales prin achizițiile publice și ajung la a doua parte, aș vrea să precizați referitor la directiva asupra serviciilor poștale. Vorbiți despre crearea unui adevărat serviciu universal? Pentru că mi se pare un punct important. Apoi, nu vă vor surprinde prioritățile în ceea ce privește partea a treia, sectorul bancar. Mi se pare important și cu asta mă refer și la raportul domnului uh, De Campos, pentru întreprinderile mici, mijlocii și pentru cetățeni, mi se pare important să precizăm care sunt regulile care se aplică sectorului bancar și care sunt controlele care trebuie făcute în așa fel încât să asistăm poate nu la o armonizare, dar în așa fel încât există linii directoare cu privire la sectorul bancar european. Există o diversitate foarte mare între țări și chiar și în interiorul țărilor, în funcție de regiuni, există diferențe enorme și cred că trebuie să precizăm pe ce cale vrem să o luăm și care sunt limitele care nu trebuie depășite. Apoi, nu vă va surprinde că, din punctul meu, atunci când se vorbește despre creștere economică, trebuie să vorbim despre crearea de locuri de muncă. Și crearea de locuri de muncă înseamnă și inovație, reprinderi mici și mijlocii și servicii. Și iată că ne întoarcem la faimoasele servicii de interes general și la serviciile economice de interes general. Am vorbit despre ele foarte mult în această dimineață. Trebuie să vedem dacă vorbim despre un cadru juridic care va stabili totul o dată pentru totdeauna, fără îndoială nu, însă aș vrea să știu ce se înțelege prin dereglementare. Pentru că dacă pornim pe această cale, cred că mergem în direcția inversă față de cea pe care și-o doresc cetățenii și întreprinderile mici și mijlocii. Ați vorbit puțin despre serviciile de interes general și serviciile economice de interes general și aș vrea să depun amendamente asupra acestor puncte pentru că cred că e nevoie de criterii cu privire la valoarea pe care o aduc aceste servicii. Și asta le ajută și pe întreprinderile mici mijlocii. De asemenea, este ceva ce asigură coeziunea socială și aceste servicii care sunt în slujba întreprinderilor mici și mijlocii aceste servicii au legătură cu accesul la achizițiile publice, parteneriatele public-privat și ar mai fi un element care mi se pare că lipsește și care ar trebui precizat în ceea ce privește serviciile, în a patra parte, în toate zonele transfrontaliere trebuie să veghem la aplicarea cât mai bună cu putință și în fiecare teritoriu a directivei cu privire la servicii. Are legătură cu directiva asupra calificărilor profesionale. Ați vorbit uh, despre acest aspect la numărul 20, în ultima parte. În ceea ce privește calificările profesionale, există un alt punct important. Ieri am participat la o reuniune la care a participat și comisarul și am discutat cu profesioniștii. E posibil să ne îndreptăm spre o, uh, un card european în anumite domenii și toate aceste aspecte trebuie să fie legate de sistemul de informare pe piața internă, un sistem care poate să fie îmbunătățit, ceea ce ar fi bine pentru întreprinderi mici și mijlocii. Aici trebuie să precizăm lucrurile și voi depune amendamente. În orice caz, cred că dosarul este bun și prioritățile uh, vor merge în direcția celorlalte două dosare. Mi-a plăcut și raportul doamnei uh, Calniete, cu excepția unor uh, precizări. În ceea ce privește discuția dacă e nevoie de regulament sau de directivă, cred că se mai poate discuta. Eu cred că nu are rost să adoptăm regulamente de dragul regulamentelor, să nu adoptăm prea multe reglementări, pentru că adesea ni se reproșează că sunt prea multe reguli la nivel european. Avem nevoie de mai puține reglementări, dar de bună calitate și trebuie să identificăm bine toate nevoile cetățenilor, ale întreprinderilor și ale teritoriilor. Cred că dacă menționăm aceste priorități, vom putea lucra cu Comisia și Consiliul, sper, va fi de acord cu noi, pentru că este un dosar fundamental. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru că... Vă mulțumesc pentru că vorbiți despre uh, recunoașterea uh, calificărilor profesionale. Otmar Caras este prezent, o să îl invit să contribuie în calitate de raportor din umbră pentru PPE. Domnule președinte, domnule raportor, doamnelor și domnilor, îmi cer scuze pentru întârziere, dar în Comisia Econ am avut audierea cu noi șefi ai mm, instituțiilor de supraveghere în domeniul asigurărilor, băncilor și așa mai departe și a trebuit să aștept până când mi s-a răspuns la întrebări. Așadar, în primul rând, aș dori să felicit uh, raportorul pentru acest raport, dar am și unele puncte critice. În primul rând, la articolul 9, în legătură cu consolidarea comerțului electronic, se face referire la un uh, drept contractual armonizat. După amiază, în Comisia IMCO vom uh, vota directiva cu privire la protecția consumatorului și cred că întâi trebuie să vedem uh, și să evaluăm cum, cum va fi aplicat acest proiect ambițios uh, înainte să trecem la pasul următor, mai ales când este vorba de un drept contractual uh, Uh, unificat, uh, armonizat, uh, acesta trebuie să fie, să, aib, să fie adoptat numai dacă există avantaje foarte clare. La punctul 4 ar trebui să punem accentul la să punem accentul pe, o, um, pe un ghișeu unic, dar și pe informațiile care sunt oferite. Este vorba de concentrare, de transparență și de clarificarea uh, Uh, aspect, cu privire la cine oferă această uh, informație. Apoi, în ceea ce privește uh, achizițiile publice, ne dorim să existe flexibilitate, dar trebuie să uh, subliniem uh, și să accentuăm aspectul specific al, interes, al uh, serviciilor sociale de interes uh, general. Apoi, la punctul 18, în ceea ce privește distorsionările uh, Um, concurențiale sau practicile neetice în domeniul afacerilor aici și marile companii sunt incluse. În 2008 deja uh, s-a cerut um, comisiei să acționeze în ceea ce privește publicitatea uh, ce induce în, în eroare. În continuare nu s-a făcut nimic. Al cincelea punct se referă la concesiunile în ceea ce privește serviciile. Aș dori să vă amintesc aici că Parlamentul în 2009 uh, s-a decis uh, în totalitatea sa împotriva unei reglementări la nivel european în acest sens. Nu ni se pare că um, cadrul existent este suficient, um, este valabil este valabilă reglementarea uh, generală aici, uh, interdicția discriminării, flexibilitatea, transparența și lupta împotriva distorsionărilor concurențiale. Numai în caz numai în, aceste, în cazul acestor uh, domenii se intervine. Înainte să solicităm un nou formular și un nou card, uh, în ceea ce privește uh, calificările profesionale, ar trebui să ne gândim care este valoarea adăugată a unui astfel de uh, formular suplimentar sau unui astfel de card suplimentar. În plus, trebuie să existe o um, punere în rețea a registrelor uh, de comerț. În rest, raportul mi se pare foarte bun. Suntem convinși că Uh, prin acest raport vom putea uh, grăi cu un glas puternic în numele Parlamentului și să dăm materialul uh, necesar Comisiei astfel încât actul cu privire la piața unică să, um, să fie pus în, să fie elaborat și să fie dinamic și am să rugăm și comisia să urmeze această dinamică și nu pur și simplu să împartă la diferiți comisari um, aspectele acoperite. Mulțumim, Otmar Caras. Doamna Râle. Mulțumesc și eu aș dori să-i mulțumesc domnului raportor. Salut uh, structura foarte clară și prioritățile, însă am și eu unele uh, observații. În primul rând, S-a, domnul Harbour s-a referit la uh, crearea de locuri de muncă, la raportul uh, anterior. Eu cred că tocmai aici trebuie să uh, introducem aspectul creierii locurilor de muncă și Comisia a menționat asta și aș dori să facem referire la oportunitățile oferite de tehnologiile ecologice uh, în domeniul protecției mediului și așa mai departe. Am vrea ca Comisia să sublinieze acest aspect, pentru că s-a subliniat numai ideea coeziunii în această direcție. Credem că este un aspect foarte important aici. Un al doilea punct care îmi lipsește este următorul. La punctul 3 ați, men- ați menționat brevetul european, însă nu ați menționat ce propune Comisia în ceea ce privește standardizarea. Mi se pare important, trebuie completat aici, pentru că mi se pare una dintre prioritățile acestei comisii. Uh, și ar trebui, drept urmare, să spunem ceva și despre asta. Apoi aș mai vrea să fac referire la faptul că uh, Comisia face referire la măsurile 8 și 10, um, face referire la uh, amprenta ecologică, taxarea um, în domeniul uh, ecologic. Sunt aspecte care îmi lipsesc din acest raport și pe care aș vrea să le văd um, incluse. Încă un punct și anume măsurile multiple ale Comisiei în ceea ce privește achizițiile publice. Aici aș vrea să fie o structură mai clară. În, mo- în mod interesant se face o evaluare, dar în același timp se și fac două noi propuneri legislative și eu mă întreb cum se potrivește asta cu mai bună reglementare dacă ajungem la o mai mare fragmentare. Întâi ar trebui să se încheie evaluarea și apoi să se propună noi reglementări. în uh, domeniul uh, achizițiilor publice, mai ales pentru că asta ar duce la o uh, fragmentare. Se, vorbe, se vorbește despre concesiunile de servicii. Nu cred că trebuie făcut acest lucru înainte să fie pornită evaluarea. Apoi, pro, propunerea 24 a Comisiei nu se regăsește în raportul dumneavoastră și am discutat-o numai marginal aici. Uh, pentru 2011, Comisia propune un instrument comunitar pentru a, a oferi o simetrie mai mare la accesul la contracte în statele industrializate. Um, așadar, este vorba de subiectul reciprocității. Poate ar trebui să depunem o întrebare orală în următorul plen pentru a vedea care este uh, catalogul de măsuri propus de comisie, pentru că dacă totul se întâmplă în mod izolat, ajungem la o structură foarte neclară în domeniul contractelor publice. Așadar, o rugăminte să clarificăm asta. Atât. Mulțumesc. Um, Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru raportul său. Când am vorbit prima dată uh, despre acest raport, am, făcut un, am înregistrat uh, mari progrese. Întâi uh, unele aspecte generale, apoi unele comentarii specifice. Am ascultat de azi dimineață uh, tot ceea ce s-a spus, am acoperit întreaga discuție și este adevărat că avem de-a face cu piața unică și este, în mod evident, un aspect, uh, un domeniu foarte important pentru noi. Așadar, uh, uh, salutăm raportul Monti, care mi se pare foarte atrăgător, însă este foarte dificil să îl promovăm la nivel european, dar și la nivel național. Cred că putem să cădem de acord asupra multor subiecte aici, însă când trebuie să explicăm în, țările, în statele noastre membre avantajele propunerilor noastre, vedem că oamenii sunt reticenți, că există problemele locale și regionale. Așadar, eu sunt convins că dacă dorim să promovăm piața unică, trebuie să facem apel și la Consiliul European și la președinția maghiară. Președinția maghiară ar trebui să stabilească piața unică ca prioritate și, de fapt, au și făcut-o. Iar acum aș vrea să trec la raportul domnului Bușoi. Poate că este o problemă cu traducerea în cehă a textului. Este vorba de crearea unui nou sistem de TVA? Aș vrea să vă avertizez că nu vom, că nu vom uh, armoniza TVA-ul în toate țările. Iar apoi uh, aș vrea să introduceți și uh, problemele ce țin de standardizare. Vă mulțumesc! C'est juste pour rappeler euh, à parler madame Doamna Corața Bild. Uh. Mulțumesc. Aș dori să mă alătur colegilor care îl felicită pe domnul Bușoi. Mă bucur că se menționează aici reducerea birocrației pentru companii. Se vorbește despre reducerea sarcinii administrative, dar apoi în propunerile de acțiune uh, nu sunt prevăzute, deci trebuie să fie incluse aici. Aș vrea să fac întâi un comentariu, pentru că sunt foarte iritată de această abordare ideologică între a face o diferență între ceea ce este bine pentru cetățeni și ceea ce este bine pentru economie. Din motive metodologice trebuie să împărțim munca între rapoarte, însă aș vrea să subliniez faptul că ceea ce este bine pentru companii nu este negativ pentru cetățeni. Ce este bine pentru economie face bine și oamenilor. Mă întreb cum implementăm uh, Europa socială, cum implementăm drepturi sociale și civice când statele au o povară a datoriei extraordinare de unde avem resursele pentru crearea resursei, resurselor, uh, pentru crearea um, pentru serviciile sociale, dacă nu avem o economie, dacă nu există, loc, dacă nu există economie, nu avem locuri de muncă. Dacă nu, posi, nu oferim posibilitatea state, um, companiilor de a se elibera din lanțuri, companiile trebuie să aibă posibilitatea să recruteze Aș vrea să primesc un răspuns cu privire la asta. Acesta este și răspunsul meu când vă referiți la dereglementare, când spuneți că dereglementarea nu este ceea ce vor cetățenii și companii, companiile. Apoi spuneți că cetățenii ne, re, ne reproșează prea multă uh, birocrație, prea multă reglementare. Asta este problema. Avem nevoie de mai multe reglementări comune, clare, și de mai puține uh, prevederi. Act, Small Business Act spune totul. Haideți să-l implementăm. Trecând la raport, cred că trebuie să fim mult mai duri și să menționăm că trebuie să fie eliminate obstacolele în calea liberei circulației a uh, mărfurilor. M-am bucurat să văd uh, apelul la implementarea serviciei uh, directivei pentru servicii. Aș vrea însă același lucru și pentru directiva privind circulația bun bunurilor. Aș vrea să se facă apel și la, o, la mai multă competitivitate. Singura referire este în documentul Comisiei. Avem nevoie de campioni globali europeni. Avem nevoie de mari companii care să fie competitive pe uh, piața internațională. Da, e frumos uh, uh, să ai IMM-uri, dar uh, avem nevoie de mari companii care să fie competitive, să poată concura cu China, cu India, care, bineînțeles, își asume uh, partea lor de responsabilitate socială, dar nu se poate să nu menționăm com uh, competitivitatea. Aș dori să mi se clarifice două puncte. Odată articolul 15 care solicită o bază de taxare comună uh, corporativă. Aș vrea să mi se explice un pic acest subiect. În primul rând ar trebui să menționăm taxele care ar putea să aibă un impact discriminator asupra Uh, dreptului de stabilire a, altor, a unor companii în alte state membre și alte legislații care ar putea fi discriminatorii. Apoi, articolul 18. Cum sunt raportor pentru uh, sectorul vânzărilor, aș vrea să știu ce se, la ce vă referiți când spuneți să se ia măsurile de reglementare necesare pentru a uh, proteja IMM-urile. Este ca un, un punct pur și simplu aruncat în acest raport fără a fi clarificat. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Domnul Coria de Campus, foarte pe scurt. Foarte pe scurt, domnule președinte. Doamna Coreza Bilt a menționat direct uh, raportul meu și trebuie să reacționez. A vorbit despre mai puțină birocrație, birocrația inutilă, a vorbit despre o armonizare mai inteligentă și actul asupra întreprinderilor mici. Sunt de acord cu propunerile ei. Însă cred că europenii nu au nevoie de o dereglementare care nu e inteligentă. O dereglementare neinteligentă nu e necesară. De asemenea, s-a menționat că ceea ce este bun pentru întreprinderi este prost pentru cetățeni. Nimeni nu a spus așa ceva. Îmi pare rău. Nimeni nu a spus asta. Probabil că s-a interpretat greșit ceea ce este scris. Dacă e scris undeva. Nu mă cunoașteți foarte bine, doamna Coraza Bild, însă aș vrea să vă spun că am fost un ministru care a creat parteneriate public-privat în spitale și am uh, creat de asemenea um, spitale publice sub egida întreprinderilor private. Deci nu cred că e cazul să primesc lecții în această privință. Mulțumesc. Mă bucur că se aprinde dezbaterea între colegi, este foarte bine. O invit pe doamna Brontă să spună câteva cuvinte cu privire la raportul domnului Bușoi și eventual dacă vrea să facă și observații generale în ceea ce privește uh, toate rapoartele, după care o să-i dau cuvântul domnului Bușoi și apoi voi face câteva observații Uh, pentru a încheia și doamna, dacă, dacă doamna Calniete sau domnul de Campos vor să adauge ceva, vor avea ocazia. Doamna Bromtă are mai întâi cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În general, salutăm faptul că raportorii și comisia aceasta încearcă să se să identifice priorități. Înțelegem că este greu, asta a reușit și din dezbaterea de astăzi. Cu toții am vrea să abordăm multe chestiuni și, ca să fiu cinstită, inițial am vorbit despre circa 2000 de măsuri, 200 eh, de măsuri, pardon. Trebuie să stabilim priorități dacă vrem să obținem rezultate să ne amintim că ceea ce ne propunem noi să obținem este un acord între cele trei instituții cu privire la rezultatele pe care trebuie să le obținem și care sunt prioritare și urgente. Acesta, aceasta este ideea. Ideea nu este să îi spunem comisiei să vină cu o uh, nouă inițiativă. Ideea este că trebuie și știm deja că trebuie să obținem rezultate și trebuie să fie obținute repede. Întrebarea este cât de fezabile și cât de concrete sunt aceste măsuri. Unele sunt mai fezabile decât altele, unele sunt mai concrete decât altele. Recunoașterea calificărilor profesionale și uh, cardul uh, pentru profesioniști se află pe agenda noastră, sunt măsuri uh, concrete se poartă la ora actuală discuții cu profesioniștii, după cum s-a spus aici, și aceste discuții trebuie să aibă o valoare adăugată. Măsurile acestea sunt concrete și trebuie să ne asigurăm că au o valoare adăugată, că vor funcționa și nu vor funcționa pentru toate, pentru toate profesiile. Deci trebuie să fie adecvate și uh, vrem să Uh, obținem măsuri adecvate. În ceea ce privește achizițiile publice, este un domeniu uriaș, acoperă multe politici, vom discuta despre inovație în această dupămasă. Doamna Rule spunea că există o fragmentare a acestei agende Sigur că suntem gata să răspundem la orice fel de întrebări, însă cred că achizițiile prin natura lor sunt transversale și pot fi abordate din diferite unghiuri. Noi avem o abordare foarte globală. Reapare în diferite inițiative flagship și Asta arată că reprezintă un instrument foarte puternic. Și atunci când vine vorba despre creștere economică, atunci când vine vorba despre cheltuielile cele mai adecvate ale autorităților publice, punem accentul pe cheltuieli de calitate și cheltuieli bine făcute. Este un aspect cheie atunci când vorbim despre achiziții publice. Pentru a sintetiza, încurajăm această activitate de prioritizare și salutăm eforturile pe care le-au făcut toți deputații și în special uh, raportorii. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și pentru că v-ați implicat atât de mult în acest uh, dosar. Cristian Bușoi, doriți să faceți o sinteză din perspectiva noastră? Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi în limba română pentru a fi mai specific foarte mult. Uh, mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și tuturor uh, colegilor care au făcut aprecieri pozitive la adresa raportului meu. O să trec foarte repede în revistă cele câteva comentarii care au fost făcute. Uh, și sigur că discuții mai ample vom avea ocazia a face la întâlnirile cu shadow-urile care le voi propune pentru sesiunea din Strasbourg. Doamnei Gebhardt, vreau să-i spun că referința la Silicon Valley, pe care am făcut-o în speech-ul meu de aici și nu în raport, ține doar de uh, ideea generală de a susține inovația și nu neapărat de un atașament sau o propunere de a susține uh, sistemul francez în chestiunea inovației. Eu vorbesc în, uh, în raportul meu despre cluster și vorbesc și despre protecția mediului în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, amintind de tehnologiile verzi Sigur însă că uh, protecția mediului, schimbarea climatică, dezvoltarea durabilă sunt lucruri care ar merita un aspect mult mai apăsat, așa încât uh, o să fiu foarte deschis la orice amendament care va întări acest aspect al inovației, uh, insistând asupra protecției mediului, luptei împotriva schimbărilor climatice și dezvoltării durabile. Doamnei Verigniu, îi mulțumesc că a avut sentimentul de a, că am lucrat bine împreună. Am făcut-o și în trecut în uh, multe rapoarte pe care am avut uh, șansa să lucrăm. Uh, sunt de acord că trebuie să aducem referințe la politicile de transport și energie. De altfel, și eu intenționez să depun un amendament pe această chestiune, doar spațiul limitat m-a împiedicat să ating și aceste aspecte Ă, aștept și din partea domniei sale ă, o propunere pentru a găsi un amendament de compromis care să aducă în discuție și problema de transport și energie ă, pe tema pieței interne și susținerea competitivității. În ceea ce privește serviciile poștale, nu am avut în minte un serviciu european poștal, chiar dacă și mie mi se pare o idee bună în a gândi un astfel de sistem. Am vrut doar să uh, cer o implementare corectă a, serviciilor, a directivei privind serviciile poștale, în primul rând gândindu-mă la stimularea uh, comerțului electronic. Uh, sigur că și sectorul bancar trebuie să aibă o referință în acest raport și aștept de la doamna Vernio un amendament în această privință. În ceea ce privește cardurile profesionale, Uh, sunt uh, de acord că avem nevoie de un uh, studiu de impact. Știu că și Comisia Europeană lucrează la această chestiune. Am avut nu cu mult timp în urmă în Comisia IMCO un raport din proprie inițiativă pe această temă și am fost raportor din umbră. Unele profesii cred cu sinceritate că acest card european, domnule Caras, îi poate ajuta. Alți reprezentanți altor profesii nu văd cu ochi foarte buni, crezând că este o birocraie în plus. Eu cred că acest card nu ar trebui să fie obligatoriu, ci ar trebui să uh, fie doar o reglementare pe care să o propună Comisia Europeană și acele profesii care simt că un card european cu informații despre Uh, CV-ul fiecăruia îi poate ajuta în a se mișca mai liber în spațiul european și a-și găsi mai ușor un loc de muncă într-o altă țară europeană pentru acele profesii să fie, posibile, uh, să fie posibilă implementarea unui astfel de sistem. Uh, cred de asemenea că ghișeul unic este o chestiune care merită susținută. La punctul 18 vreau să fac o mică uh, clarificare. Sigur că ar trebui și sunt de acord cu dumneavoastră să amintim și de uh, practicile publicității care induce în eroare consumatorul. Cred că este un lucru în care cu bună dreptate spuneți că Parlamentul European uh, a cerut acțiuni cu ceva timp în urmă și din păcate până acum lucruri foarte concrete nu s-au văzut. M-am referit însă și la Uh, modalitatea prin care putem proteja uh, întreprinderile și mici, mici și mijlocii în uh, relațiile cu mari retaileri. Sigur, aici nu trebuie însă să intervenim asupra, asupra funcționării corecte și competitive a pieței. Nu este rolul nostru să stabilim relații comerciale bilaterale, ci doar să ne asigurăm că regulile se respectă. Doamna Rule, sigur, crearea locurilor de muncă trebuie să-și găsească locul și în, și în acest raport. De altfel, nu e o muncă foarte ușoară în a încerca să evităm duplicarea, dar în același timp uh, sunt aspecte care se întrepătrund între cele trei rapoarte și va trebui să găsim soluția tehnică cea mai bună pentru a avea uh, în același timp și rapoarte coerente, dar să uh, folosim această șansă pentru a nu repeta același gen de propuneri. Uh, și taxarea în domeniul ecologic uh, cred că este o inițiativă uh, binevenită. Cred cu sinceritate că poate ar trebui să extind puțin paragraful legat de standardizare și aici vă răspund și dumneavoastră și domnului Coșuznic. Sigur, standardizarea a fost un subiect important în dezbaterea comisiei noastre și mai mult decât atât reprezintă un uh, impuls foarte bun pentru întărirea pieței interne, așa încât, uh, deși am un uh, paragraf distinct legat de standardizare, cred că am putea extinde puțin acest subiect. Aș vrea tot domnului Coșuznic să-i răspund în chestiunea legată de TVA. Sigur că nu poate fi vorba în a propune un, o standardizare a procentului, a nivelului de TVA care se aplică în diverse state membre. Nu aș îndrăzni să merg atât de departe și nici nu cred că ar fi benefic în a, a veni cu astfel de propunere. Aceeași situație este și în ceea ce privește uh, corporate tax. Uh, nu se pune problema în a cere un, uh, o taxă uh, egală în ceea ce privește uh, procentul sau uh, numărul acestei taxe, ci în ceea ce privește TVA-ul Uh, în mod uh, evident, uh, mă refer doar la un sistem mai bun în ceea ce privește obligațiile de raportare a TVA-ului, pentru că știți că există încă probleme între statele membre în această chestiune, doar atât. Iar în ceea ce privește corporate tax base, mă refer la o armonizare a bazei de impozitare și în niciun caz, doamna Corața Bild, nu mă pot referi la nivelul acestei taxe, care este la libertatea fiecărui stat membru și care în mod clar poate reprezenta un avantaj competitiv pentru un stat în concurența în interiorul Uniunii Europene sau la nivel uh, global. Uh, închei pentru că văd că domnul Harbour îmi face uh, semne că uh, trebuie să mă apropii de final. Uh, mulțumesc Comisiei Europene, reprezentanților Comisiei Europene pentru uh, sprijinul pe care mi l-a acordat, așa cum îi felicit și îl felicit pe domnul comisar Barnier pentru Uh, Single Market Act pentru calitatea acestui document. Sigur că acum trebuie să ne concentrăm asupra măsurilor prioritare și cu aceasta închei. Uh, am spus că la sfârșitul raportului meu voi introduce, formulând un amendament, cinci măsuri prioritare ca și key points, puncte cheie în acest raport. Aștept însă înainte amendamentele colegilor pentru că aș vrea să preiau și din amendamentele colegilor și nu numai din ideile mele pentru aceste puncte prioritare și sigur că aștept și uh, opiniile comisiilor care vor trimite opinii pe acest raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult tuturor. A fost o dimineață foarte fructuoasă și cred că a fost o idee bună să discutăm aceste rapoarte importante pe durata întregii dimineți și de asemenea e o idee bună să se aleagă trei rapoarte de către coordonator, fiindcă au fost multe de acoperit. Mulțumesc Comisiei și președinției maghiare Eh, văd aici reprezentantul care ne-a urmat eh, discuțiile îndeaproape. Săptămâna trecută l-am avut pe ministrul Șefer, care ne-a spus că este foarte implicat în acest dosar și la întâlnirea Consiliului din 31 eh, mai, Consiliul pentru Competitivitate, cred că vom avea sprijinul lor pentru această poziție. În ceea ce privește aspectele legate de calendar, uh, Inițial, propunerea pentru amendamente era 7 de eh, februarie la prânz. Apoi vom uh, analiza, examina amendamentele și pe 28 februarie votul în comisie. Pe 7 martie se corectează domnul președinte. Deci pe 7 martie la Strasburg. Pe 28 este examinarea amendamentelor. Poate aveți nevoie de mai mult timp pentru amendamente, dar nu vrem să reducem nici timpul necesar găsirii unor soluții de compromis și am găsit posibilitatea să extindem data de depunere a amendamentelor pe 10 februarie, pentru 10 februarie la prânz, și atunci rămâne și suficient timp pentru raportor pentru negocierea de soluții de compromis Uh, fără să aducem vreun prejudiciu discuției examinarea amendamentelor pe 28 februarie. Cred că e o propunere rezonabilă. Dacă sunteți de acord, atunci amendamentele pot fi depuse până pe 10 februarie la prânz, la ora 12, și asta este data limită, raportorii sunt de acord, 28 de februarie examinarea amendamentelor și 7 martie la Strasburg, va fi o zi de luni, pentru votul pe fond. Și sigur, atunci vom avea și toate avizele. Nu o să vă citesc în detaliu toți raportorii implicați, dar vreau să știți că avem avize pe care le vom primi de la Employment, Econ, Libe, INTA, Regii, și de la PETI președintele ne va înainta un raport și desigur și de la Comisia pentru Transport, am auzit astăzi. E bine să existe așa de multe comisii implicate, însă raportorii vor trebui să păstreze o strânsă legătură. Păcat că n-am avut și alți uh, raportori, în afară de domnul Croachmont, astăzi aici, de la alte comisii. Rămâne să îi contactați dumneavoastră. Domnul Bușoi, doriți să interveniți? Am un scurt comentariu, nu știu dacă va exista și o soluție. Pe 28 este o săptămână de grupuri și grupul nostru va fi la Copenhaga. Deci grupul ALDE nu va fi în Bruxelles în săptămâna respectivă. Lucru destul de problematic, fiindcă nu voi putea fi prezent. Dacă nu putem găsi nicio altă soluție, ne putem gândi să facem discuția și votul împreună. E o discuție care poate fi analizată de secretariat. Doar a vrut să vă atrag acest lucru cu privire la ALDE. Domnul președinte, problema e că 28 februarie e singurul intervan pe care îl avem la dispoziție până la vot. Avem o oră și jumătate pentru vot în Strasburg, deci nu e timp să examinăm atunci amendamentele. Poți pot să ne trimiți uh, comentariile în scris sau poate poți să mandatezi pe cineva să te reprezinte, pe cineva din echipă care să prezinte comentariile cu privire la amendamente. Calendarul este foarte strâns și cred că ăsta este cel mai bun compromis pe care îl putem obține. Mulțumesc tuturor pentru prezență. Vreau să vă reamintesc că vom uh, reîncepe discuțiile la ora 3 fix. Doamna Ghegă Queen ni se va alătura pentru a vorbi despre inovații și despre achiziții. Deci vă rog,